Uh, good morning, uh, ladies and gentlemen. Uh, good morning to our interpreters. Bună. throughout the day to Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Bine ați venit la această audiere foarte importantă. Eu sunt Michael Cashmere, sunt raportorul original privind reglementarea accesului la documente, regulamentul 1049 pe 2001. Voi fi foarte succint pentru că în această dimineață trebuie să-i ascultăm pe oaspeții noștri și pe vizitatori și să ascultăm care este părerea lor cu privire la revizuirea și importanța regulamentului 1049. O să abordez această problemă cu secretarul general al Parlamentului, domnul Klaus Weller, și probabil vă interesează să știți că a existat o încercare de a împiedica desfășurarea acestei, acestui eveniment în această dimineață. Scuza a fost că nu s-au respectat normele în ceea ce privește notificarea reuniunilor și acest uh, subiect a fost pus pe ordinea de zi a biroului pentru o decizie fără dezbatere. Acest lucru în sine cred eu că ne arată o tendință îngrijorătoare la cel mai înalt nivel al Parlamentului cu privire la accesul publicului la documente și la capacitatea publicului de a cere socoteala instituțiilor. O să, vă, o să dau acum cuvântul colegului meu raportor de la Comisia de Afaceri Constituționale, Anali Iatalamachi. Dear friends, dragi prieteni, Mă bucur să particip la acest seminar și să-l fi organizat împreună cu Michael Cashman și doamna Heidi Autala, colegii mei. Noi toți am lucrat pentru a realiza pentru a oferi o transparență mai mare Uniunii Europene de ceva timp acum. Uneori am reușit și alteori a trebuit să facem un pas în spate și cred că toți în această încăpere știm cât de greu este. Dar, la început, aș vrea să vă întreb de ce este atât de importantă transparența. De ce e important să avem acces la documente? pentru că uneori uităm ideile cele mai importante. Mai întâi să asigurăm participarea societății civile, să asigurăm democrația. Pentru că dacă nu știm suficient, nu putem discuta și nu ne putem folosi instrumentele democratice pentru a vota, de exemplu. Și, în al doilea rând, pentru a promova o bună guvernanță. Cred că acestea sunt principalele două idei. Și îmi pare rău să spun că directiva propusă de Comisie îi va înstrăina pe cetățeni de Uniunea Europeană. Ne dorim să se întâmple acest lucru? Ei bine, nu. De aceea, trebuie să lucrăm împreună, trebuie să încercăm să obținem mai multe informații și să facem acest lucru împreună. Aș dori să spun că trebuie să modificăm această propunere de directivă dar trebuie să fim pregătiți să facem și schimbări la nivel de atitudine și de mentalitate. Nu este suficient să modifici o directivă, chiar dacă și asta este important, dar esențial este să schimbăm atitudinile, deși totodată este lucrul cel mai dificil, pentru că durează și uneori chiar nu este posibil. Cu toate acestea, dacă vrem o democrație adevărată în Uniunea Europeană, avem nevoie și de transparență adevărată. Cele două merg mână în mână. Și aș dori să fac apel la Consiliu să, să uh, își respecte angajamentul de transparență. Trebuie să punem democrația și transparența și buna guvernanță pe poziția cea mai importantă. Vreau să spun că Mă bucur că avem alături de noi organizații non-guvernamentale pentru că, pentru a crește transparența, deschiderea și accesul la documente în Uniunea Europeană, avem nevoie de sprijinul ONG-urilor, de, organizațiile, de sprijinul organizațiilor de jurnaliști totodată și de cel al uh, jurnaliștilor individuali. De aceea este important să lucrăm cu toții împreună și să încercăm să găsim mijloace noi de a merge mai departe. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Aneli. O să rog pe Heidi Hautala să facă și ea câteva remarci de deschidere și apoi să prezide prima ședință. Haide, ai cuvântul. Mulțumesc, bună dimineața. După cum spunea și Aneli, contribuția și participarea societății civile la deschiderea Uniunii Europene este foarte importantă și a fost întotdeauna foarte importantă. Mi-amintesc uh, atunci când uh, unii dintre noi a organizat uh, o audiere în primăvara anului 1999 în Parlament, am descoperit că administrația și Comisia Europeană chiar nu erau gata să accepte faptul că cetățenii vor avea dreptul să participe la luarea deciziilor și că pentru aceea vor avea și dreptul să știe ce se întâmplă, dreptul la informare și la acces la documente. Acest lucru s-a exemplificat printr-o um, frază pe care am descoperit-o într-o comunicare informală care spunea în mod direct că va fi necesar să se evite situația în care cetățenii să se poată uh, implica în luarea deciziilor. De-a lungul anilor, acest lucru mi-a rămas în minte ori de câte ori m-am gândit la pașii următori. Noi, toți trei, ne bucurăm foarte mult să vă vedem aici, în această încăpere, pentru că trebuie să depășim acest blocaj în care ne aflăm de ultimii doi ani, în ceea ce privește acest exercițiu. Și mă bucur să dau prima ocazie să ne explice cum putem face acest lucru ombudsmanului uh, european, domnul Nikiforos Diamanduros, care are niște realizări deosebite în domeniul participării cetățenilor la luarea deciziilor și astfel la dreptul lor de a ști ce se întâmplă. Domnule Diamanduros, aveți cuvântul. Vreau să spun tuturor că președinții vor fi foarte disciplinați în această dimineață vis-a-vis de lungimea intervențiilor. O să fim nemiloși, nu, nu o să avem înțelegere pentru nimeni. Aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair. I, I, I... Mulțumesc, doamnă președinte. Iau act de dorința dumneavoastră de a fi necruțătoare, uh, nemiloasă. Nu vă cunosc uh, în uh, această ipostază, dar am acceptat regulile jocului. Aș dori, înainte să îmi prezint observațiile mele, foarte pe scurt, aș dori să vă spun că în calitatea mea de ombudsman european, dar și în calitate de cetățean european, Uh, sunt întru totul de acord cu ce au spus antevorbitoarele mele, doamna Iatenmachi și doamna Hautala, mai ales în ce privește această schimbare necesară de mentalitate o schimbare a modului de gândire, pentru că această schimbare e necesară uh, pentru ca cetățenii să se poată bucura de toate uh, drepturile lor de acces la informare. Aș dori în mod oficial să mulțumesc Comisiei Libe și mai ales celor trei raportori, doamnei Hautala, doamnei Etenmachi și domnului Cashman, bineînțeles, pentru organizarea acestei audieri publice pe acest subiect foarte important, o acțiune care, din punctul meu de vedere, uh, e uh, de mult așteptată și care sosește la momentul potrivit. Mi s-a spus că trebuie să vorbesc despre ce învățăminte putem trage din plângerile adresate Ombudsmanului European. Cred că putem trage cinci concluzii principale. În primul rând, rând, e că puțini cetățeni știu că tratatul de la Lisabona extinde uh, dreptul de acces uh, public la informații, uh, la informațiile instituțiilor europene, agențiilor, uh, birourilor și agențiilor. Aș mai adăuga și faptul că o parte dintre instituții chiar nu sunt la curent cu această noutate. Uh, aș dori să vă spun că folosesc uh, cuvântul uh, instituții Uh, pentru a uh, evita uh, repetițiile. Dar când spun instituție, mă gândesc la agenții, la organisme și așa mai departe. Cum putem să remediem această problemă? Cred că am putea să facem o, defen- o, o diferență față de problemele controversate din propunerea Comisiei făcută în urmă cu 10 ani de a revizui regulamentul 1049 din 2001. La o reuniune cu Colegiul Comisarilor pe care am avut-o în 15 februarie, am sugerat să se propună, uh, să, să vină cu o propunere limitată pentru o revizuire a regulamentului pentru a ține cont de uh, sfera de aplicare mai vastă a, uh, după intrarea vigoare a tratatului de la Lisabona. Și Comisia a ținut cont de propunerea mea și sper că această schimbare limitată, uh, care sigur nu este controversată, va fi uh, adoptată uh, repede și aceasta în interesul uh, cetățenilor europeni. În al doilea rând, în toate plângerile pe care le-am tratat, nu am observat nici o, un, un caz în care excepțiile cu privire la dreptul la acces uh, erau prea uh, limitat redactate uh, pentru a public, uh, pentru a proteja viața publică sau privată în uh, articolul 4 din regulament. Însă nu a fost nici o, uh, o, o, un dubiu că o parte din excepții se aplicau. Deci, eu aș putea să vă spun că, din experiență, cred că nu ar trebui ca excepțiile, lista excepțiilor să fie extinsă. Apoi, problema întârzierilor în tratarea de către Comisie a solicitărilor. Adesea, Comisia ne explică că nu reușește să trateze toate cazurile pentru că statele membre nu uh, reacționează suficient de rapid uh, Uh, atunci când se solicită accesul la un document din acest stat uh, european. În conformitate cu jurisprudența, ar trebui să existe un dialog real între Comisie și statele membre. Nu cred că un dialog real ar putea să duce la aceste întârzieri care să uh, priveze cetățenii europeni de dreptul uh, de acces la informație care este stipulat de către tratate și de către Carta Drepturilor Fundamentale. Sper că Comisia e de acord cu mine că nu ar trebui să aibă o implementare uh, proprie a dreptului de informare și că acesta ar trebui să devină prizonierul acestei situații. Apoi, Uh, faptul că instituțiile nu au abordat chestiunea uh, finanțelor necesare pentru ca acest drept să fie transpus în uh, fapte. În conformitate cu regulamentul 1049, dacă o solicitare inițială este refuzată în parte sau în totalitate, sau dacă instituția respectivă nu dă un răspuns la solicitare, atunci se poate face o solicitare obligatorie și dacă și ea primește un răspuns negativ da, sau dacă nu există niciun fel de răspuns, atunci cetățeanul respectiv se poate adresa unui tribunal sau ombudsmanului. Ideea este să reducem numărul de cazuri uh, de astfel de uh, solicitări obligatorii. În acest sens, trebuie să ne asigurăm că există suficient de multe persoane <laughs> uh, care sunt bine pregătite pentru ca ele să poată trata solicitările în mod profesionist. Apoi, ar trebui să limităm cererile inițiale prin uh, punerea în domeniul public a uh, informațiilor și a documentelor pe care cetățenii și le doresc. Una dintre propunerile este uh, ca fiecare instituție să aibă unul sau mai mulți uh, uh agenți de informare care să uh, se fie însărcinați cu uh, aplicarea acestui drept de acces la informare dacă nu se procedează astfel, atunci uh, uh, acești agenți de informare ar trebui să se asigure că instituțiile au o politică prea proactivă pentru ca informațiile să ajungă în domeniul public rolul lor ar fi un rol de sensibilizare, să explice nu numai regulile juridice, dar și raționamentul și uh, avantajele de a uh, proceda în mod transparent. Aș dori să vă recomand un document uh, pe care Controlul European de protecția a Datelor l-a publicat în 24 martie Uh, actualizând uh, documentul din 2005 uh, în ce privește accesul public la documente în lumina cazului Bavarian Lager. În acest nou document, controlul european încurajează instituțiile să aibă o abordare proactivă, ceea ce înseamnă că ar trebui ca ele să evalueze și să se asigure sau să explice cetățenilor data în care tratarea datelor uh, ar putea implica uh, dezvăluire în public. Și acest lucru ar trebui să se facă înainte ca datele să fie colectate. Controlorul european spune că situații uh, complexe uh, pot apărea, precum în cazul Bavarian Lager, în care o instituție nu uh, abordează chestiunea dezvăluirii publice până când nu primește o solicitare oficială de uh, acces. Astfel, uh, s-ar putea, acționând proactiv, uh, în amonte, s-ar putea reduce situațiile complexe. Sunt de acord uh, în, din acest punct de vedere cu controlul european și experiența mea confirmă, și ajung la punctul 5 din demonstrația mea, că e nevoie ca instituțiile să fie proactive, nu numai în ce privește tratarea datelor personale, ci și în ceea ce privește alte interese protejate de către articolul 4 din regulamentul 1049. Mai ales sunt convins de faptul că condiția, Comisia ar trebui să fie proactivă în a se asigura că părțile terțe, inclusiv statele membre, înțeleg că regula de bază o reprezintă uh, accesul public. O parte terță care pune la dispoziția Comisiei un document ar trebui să identifice orice document uh, uh, care trebuie să intre în sfera de aplicare a articolului 4. Și dacă uh, nu se întâmplă așa, atunci ar trebui să poată să uh, justifice de ce. Uh, deci, Comisia ar trebui să monitorizeze uh, când primește uh, documente că aceste reguli sunt uh, respectate și dacă nu, ar trebui să ia acțiuni rapide pentru a se asigura că aceste reguli sunt respectate. Și astfel ne putea asigura că cetățenii care fac o solicitare de acces pot atât să se bucure de dreptul de acces public, cât și de dreptul la o administrație de calitate. Sunt uh, convins că uh, regulamentul 10.049 trebuie să fie amendat pentru a include atât un termen limite pentru statele membre, pentru ca ele să fac, răspundă la consultări, cât și pentru a fi mai proactive. Totuși, din punctul meu de vedere, nu cred că trebuie să așteptăm acest text legislativ. Instituțiile, mai ales Comisia, ar putea să ia măsuri acum pentru a pune în aplicare uh, dreptul fundamental de acces public în mod eficient. Mai ales ar putea să numească acești agenți de informație Uh, cu uh, atribuțiile pe care le-am uh, menționat, respectiv să asigure un răspuns prompt și adecvat la solicitările de drept la acces și să se asigure că transparența e respectată. Vă mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim, domnule Nichiforos! Cu toții luăm act că, într-adevăr, nu trebuie să așteptăm noi texte legislative Aș dori acum să dau cuvântul doamnei Anais Bertier, care reprezintă Client Earth și care reprezintă societatea civilă. Uh, organizația sa s-a confruntat cu probleme uh, complexe în încercarea de a obține acces la informații și așteptăm să vedem care este poziția uh, sa, să vedem ce se întâmplă când cetățenii încep să solicite documente. Doamna Bertier, aveți cuvântul pentru 10 minute. Thank you. First I would like to... Mulțumesc. În primul rând, mulțumesc uh, pentru organizarea acestei întâlniri uh, și că, pentru faptul că mi-ați permis să ne întâlnim uh, aici cu reprezentanța instituțiilor Parlamentului atunci când solicităm informații ale instituțiilor europene. Noi suntem o uh, organizație de uh, avocați uh, care se ocupă de uh, organizație non-profit a avocaților care se ocupă de uh, apărarea drepturilor, mai ales în legătură cu probleme de mediu. Și am observat că există o practică curentă uh, care uh, constă în uh, reținerea, în păstrarea documentelor de uh, natură publică. Rezultatul este că uh, implementarea regulamentului privind accesul la documente este pusă în aplicare greșit, uh, nu se respectă Convenția de la Arhus și nici jurisprudența Curții Europene. Principala problemă cu care ne-am confruntat este că regulamentul 1049 în sine nu este în conformitate cu Convenția de la Arhus. Acest Uh, convenție este una internațională cu privire la accesul la acces la informație și participarea publică la procesul de decizie în probleme de mediu. Uniunea Europeană a ratificat convenția în 2005 și ca rezultat convenția este obligatorie pentru toate instituțiile și agențiile și organismele europene. De asemenea, convenția prevalează asupra legislației europene, deci și asupra regulamentului privind accesul la documente. Totuși, unele dintre excepțiile din articolul 4 al regulamentului nu sunt permise de către Convenția de la Arhus. De exemplu, Convenția nu permite uh, reținerea documentelor în scopul protejărilor intereselor, uh, protejării uh, intereselor economice sau din motive uh, disciplinare. Rezultatul este că toate deciziile instituțiilor europene de a nu divulga informații pe baza acestor excepții, pe baza articolului 4, sunt ilegale conform convenției de la Arhus. Totuși, toate instituțiile și agențiile europene cărora noi le-am cerut informații de mediu și-au bazat refuzul pe, acest, pe aceste excepții care figurează la articolul 4, deci temei juridic ilegal. Avem deja trei uh, cazuri împotriva Comisiei la Curtea Europeană și mai avem un caz împotriva Consiliului, despre care vă voi vorbi mai târziu. Această uh, reformare este o ocazie pentru noi de a aduce regulamentul în conformitate cu Convenția de la Arhus, pentru că această situație nu poate continua. Regulamentul este unul ilegal în aceste condiții, deci Uniunea Europeană trebuie să înceapă să respecte Convenția de la Arhus. Colnă în uh, urmă s-a descoperit că dacă jurisprudența curții nu se modifică în legătură cu uh, prezența uh, ONG-urilor în fața curții în cazuri de mediu, atunci uh, Comisia Europeană este pasibilă de pedepse. Trebuie deci să se respecte Convenția de la Arhus în ceea ce privește reformarea acestei, acestui regulament. Așa cum spunea și domnul ombudsman, în majoritatea răspunsurilor pe care le primim din partea instituțiilor europene, regulamentul nu este respectat, mai ales în ceea ce privește termenele prevăzute de regulament. Comisia, în mod sistematic, cere prelungiri chiar și atunci când nu se justifică acest lucru în niciun fel. Deci chiar și atunci când cererea nu este una foarte complexă, sau când informația nu este voluminoasă. Avem și problema că uneori nici nu se răspunde, nu, nu ni se răspunde deloc. Și de aceea a trebuit să mergem în fața instanței europene. A nu avea acces la documentele cerute în termenele prevăzute ne uh, împiedică să participăm cu adevărat la procesul de uh, luare a deciziilor și în uh, avea un cuvânt de spus în uh, acest proces. Trebuie să înțelegem ce se întâmplă, să înțelegem care sunt problemele în dezbatere și să putem participa. De aceea avem preocupări serioase în această direcție. Așa cum spunea domnul ombudsman, Comisia și celelalte agenții nu se uh, uh, supun obligației de a uh, distribui proactiv informația informația trebuie să fie accesibilă în mod public, nu doar la cerere, ci trebuie să fie pur și simplu accesibilă pe uh, E vorba de planurile de acțiune ale Comisiei, e vorba de metodele de punere în aplicare în statele membre, e vorba de studiile științifice, uh, de exemplu, uh, impactul schimbărilor climatice și așa mai departe. Deci aceste informații nu ar trebui să fie disponibile doar la uh, cerere, ci trebuie să fie publice și accesibile. Uh, în al treilea rând, uh, am spus deja, foarte multe răspunsuri pe care le primim nu se uh, conformează jurisprudenței curții. Chiar și atunci când există sentințe ale curții europene pe care societatea civilă să se poată baza în accesul către documente, aceste sentințe nu sunt respectate de către instituțiile europene. Rezultatul este că trebuie să mergem din nou în fața instanței pentru ca curtea să își uh, reformuleze uh, propria sentință. Deci am cerut accesul, uh, de exemplu, la uh, opiniile uh, serviciilor juridice în legătură cu această reformare a regulamentului. Instanța a spus că opinia serviciilor juridice ar trebui să fie publică. Consiliul nu ne-a uh, dat însă acces la acest uh, document și așa că am mers în instanță din nou iar instanța a uh, elaborat criteriile pe care trebuie să le respecte instituțiile europene atunci când decid uh, să facă publice anumite informații. Trebuie uh, examinat fiecare document pe care noi îl cerem, trebuie să se asigure că uh, această dezvăluire, că facerea publică a acestor documente nu uh, aduce, inter, uh, nu aduce atingere anumitor interese. Noi credem că reformarea este ocazia de a face, acest, face ca acest regulament să uh, respecte și jurisprudența Curții Europene. pentru că instituțiile europene nu mai pot uh, să ignore această jurisprudență uh, atunci când noi facem solicitări pentru uh, documente. În concluzie, trebuie să spun că această reformare este o șansă de a aduce regulamentul în conformitate cu Convenția de la Arhus și cu jurisprudența Uh, curții. Este o ocazie de a ne asigura că regulamentul este mai bine pus în aplicare la nivelul instituțiilor europene, pentru că acest lucru este la fel de important ca și o reformare corectă pentru a nu uh, slăbi, a nu uh, dăuna dreptului de acces la informațiile europene. Mulțumesc, Anais cu intervenția ta am deschis acum categoria organizațiilor și persoanelor care au uh, testat sistemul și care doresc extinderea sferei de aplicare a accesului la informații. Sperăm că acum uh, legislația ne va ajunge din urmă astfel încât uh, oamenii de acum înainte să nu mai piardă atâta timp uh, pentru a avea acces la documente prin uh, instanțe și așa mai departe și că accesul la documente să fie public și gratuit. Acum continuăm și dau cuvântul lui Arne König, președintele Federației Europene a Jurnaliștilor din Suedia. El va vorbi despre neajunsurile și posibilitățile de îmbunătățire a accesului la informație pentru jurnaliști. Mulțumesc, vă rog. Uh, da, vă mulțumesc. Mulțumesc pentru că m-ați invitat la această audiere. Mi-e teamă că nu o să mă rezum strict la titlu, ci mai degrabă aș dori să extind puțin uh, acest subiect. S-a menționat deja de două ori nevoia de schimbarea atitudinii, eu aș vrea să abordez problema deschiderii în legătură cu uh, problema libertății informației în termen general. Pentru că mm, noi, la Federația Europeană, care acoperă cam 30 de țări uh, europene și 250 de mii de persoane în Uniunea Europeană, vedem că mm, răspândirea informației se restrânge tot mai mult și atunci accesul la documente este evident crucial atât pentru jurnaliști cât și pentru alți cetățeni. Iar eu aș dori să amintesc acest lucru în contextul mai larg în care există multe probleme. De pildă acum, peste câteva luni, o să observăm că au trecut 10 ani de la evenimentele cunoscute acum ca 11 septembrie. Actele de teroare în Statele Unite au fost urmate de uh, o serie întreagă de legislații antiterorism. În Reykjavik, în vara lui 2009, s-a adoptat așa numita declarație de la Reykjavik de către Consiliul Europei. Acolo se spune foarte clar că semnatarii acestei rezoluții consideră că s-a mers prea departe în ceea ce privește împiedicarea libertății uh, de exprimare și libertății mediei. Legile antiterorism trebuie revizuite anual pentru a ne readuce pe drumul corect în ceea ce privește libertatea de expresie și libertatea presei. Din câte știu, niciun stat din uh, Consiliul Europei și din uh, Uniunea Europeană nu au început acest uh, proces. Mai degrabă, membrii Uniunii Europene continuă să rețină datele, să monitorizeze telefoanele și calculatoarele, uh, și toate aceste măsuri fac extrem de greu uh, pentru jurnaliști să-și păstreze protecția surselor. Climatul pentru presă este tot mai adesea unul care merge împotriva deschiderii. De la exemplul uh, din, în uh, Marea Britanie, unde jurnaliștii sunt împiedicați să participe la evenimente, până la cel din Turcia, unde acum aproape 70 de jurnaliști sunt închiși pentru că își fac treaba, adică uh, acționează ca jurnaliști. Sunt o mulțime de asemenea cazuri. Ieri, președintele Uniunii Jurnaliștilor din Turcia mi-a spus că acum se instaurează un climat de teamă în uh, Turcia și mulți ziariști primesc amenințări uh, la telefon sau uh, prin e-mail. Accesul la documente trebuie văzut în această perspectivă al unui climat cu mai puțină deschidere, mai puțină libertate pentru media și jurnaliști, o um, scenă mai uh, plină de tulburări în care jurnaliștii din multe state europene uh, se confruntă cu tot mai multe probleme. Exemplul cel mai recent este, sigur, legea uh, presei din Ungaria, dar vedem în țările europene că calitatea de informații pentru cetățeni lipsește, mai ales din motive comerciale, ca urmare a serviciilor media dezvoltate slab și nesusținute ca rezultat al concentrării presei, ca rezultat a legislației naționale și ca urmare a lipsei de înțelegere a guvernelor cu privire la nevoia jurnalism, de jurnalism într-o lume care are nevoie de bunuri publice. Legile europene recente au fost utile și au fost un pas înainte. Am văzut exemple unde tribunalele au ajustat cazurile uh, așa uh, cum a trebuit, dar și exemple contrare. Când jurnalistul suedez Stefan Dalöf în 2008 a încercat să obțină acces la documente cu privire la plângeri împotriva un, uh, concurenței neloiale în domeniul subvențiilor în presă, procesul a fost interesant și uh, îngrijorător din perspectiva mea. Argumentul pentru neacordarea accesului la aceste documente a fost că este o chestiune care nu e de interes public. Asta în contextul unei uh, dezbateri în Suedia despre sistemul de uh, subvenții și posibilitatea de a păstra un sistem cu mai mult de un ziar uh, matinal în două uh, orașe majore. Jurnalistul a spus că e o problemă, jurnalistului s-a spus că e o problemă dificilă și că trebuie să aștepte pentru accesul la aceste documente mai mult de cele 15 zile, fără nicio ezitare. Uh, Jurnaliștii trăiesc acum într-o um, eră digitală când termenele sunt la fiecare secundă, deci 15 zile este o perioadă extrem de lungă pentru a aștepta o informație. Tot în legătură cu subvențiile, de data aceasta pentru agricultori, s-a hotărât anul trecut că atunci când milioane de euro din banii contribuabililor merg la agricultori individuali, din motive de integritate, acestea nu mai sunt informații publice, nu mai pot fi puse pe uh, site-uri web. Dar aceleași informații despre agricultorii suedezi sunt încă disponibile în Suedia prin uh, intermediul legii naționale pentru libertatea informației. Uh, Integritatea individuală trebuie văzută ca fiind mai puțin importantă decât faptul că uh, contribuabilii trebuie să știe cum li se folosesc banii. Propunerea Comisiei de a revizui de, uh, regulamentul privind deschiderea include, incluzând toate instituțiile europene, va fi un pas înainte. Sigur, asta înseamnă că instituțiile europene nu vor fi interpretate ca acoperind și instituțiile naționale. Uh, Normele de deschidere revizuite pentru Uniune și instituții nu trebuie să fie complicate, cu probleme care să definească categorii de documente și, desigur, este esențial să nu submineze ceea ce există deja în acest domeniu, dar Probabil că sunt unul dintre puțini care vor vorbi despre acest lucru. Când dumneavoastră în Parlament lucrați la aceste subiecte, vă rog să vă gândiți la ele în contextul pe care tocmai l-am prezentat și să vă gândiți și că reacții de tipul Wikileaks sau Bruxelles sau cum s-ar mai numi ele, înseamnă că un sistem deschis care nu își îndeplinește misiunea se va confrunta cu riscul ca aceste noi mijloace să prezinte informații la o scară mai largă și unde totul să fie deschis pentru public. Mulțumesc, domnule Göring, pentru această prezentare și pentru apelul dumneavoastră de a nu uita contextul mai larg, mai ales vizavi de securitatea națională și securitatea statelor, pentru că aceasta a devenit o problemă majoră, nu doar pentru accesul la informații, ci și pentru jurnaliști și alte persoane, chiar și din alte organizații când vine vorba de libertatea de expresie. Ne îndreptăm acum către domnul Tony Banian, care cu siguranță știe de ceva despre Brussels Leaks și despre cum se pot uh, pune deoparte o întreagă categorie de documente, chiar dacă obligațiile instituției respective spun altceva. Tony, ai cuvântul. Tony reprezintă State Watch. Uh, thanks very much. Mulțumesc foarte mult. Astăzi, aș dori să vă explic în mod pozitiv cum uh, lisabonizarea regulamentului ar putea de fapt să deschidă Uniunea Europeană. Când există un cod, când s-a uh, convenit în 1993 la Comisie un cod de acces la documente, au fost doar două excepții care coincid cu articolele 1.4 și 1.2 din regulament. Dar când au început dezbaterile, după tratatul de la Amsterdam, Amsterdam a fost introdusă o a treia categorie, propusă de către Comisie, susținută de către Consiliu, a fost uh, pentru oficialii, pentru funcționarii din uh, instituțiile europene pentru a evita uh, interferența cu procesul de luare a deciziilor și publicarea prematură a deciziilor pentru a nu da, da naștere la neînțelegeri. Deci uh, această ingerență și această interferență ar trebui să fie uh, uh, să, să nu fie la accesul opiniei publice. Acest spațiu de reflecție a fost stipulat în articolul 4.3 din regulament pentru a nu submina procesul de luare a deciziilor. Și dacă o decizie este adoptată, acest drept este refuzat chiar dacă procesul următor de luare a deciziilor este pus în pericol. Deci, pe lângă aceste excepții generale pe care le-am menționat, uh, Consiliul a introdus alte excepții. Uh, raportul anual din 2009 uh, a arătat că Consiliul a refuzat 25% din solicitări și 39% din motive diferite în conformitate cu articolul 4.3. Ceea ce ne arată că ce se întâmpla era că cetățenii și societatea civilă care încercau să înțeleagă ce se întâmplă, ce se uh, dezbate sau care urmau să fie propunerile legislative următoare. Uh, cereșa de pe tort este că atunci când decidenții se întâlnesc, documentele pe care trebuie să le discute ar trebui să fie publice. Așa ar trebui să se procedeze în orice fel de democrație. Ceea ce înseamnă este că atunci când Parlamentul European se întrunește și comisiile sale se uh, întrunesc, toate documentele ar trebui să fie publice și sunt publice. Iar când Consiliul se întrunește, toate documentele ar trebui să fie publice, dar nu sunt publice. Iar când Consiliul și Parlamentul uh, European se întâlnesc în uh, uh, dialogul tripartite, toate documentele ar trebui să fie publice, dar nu sunt. Și uh, Comisia Libe și în 2004-2009 uh, 80% dintre documente au fost decise în trialoguri, deci Parlamentul nu știa ce se întâmplă. Uh, Uh, deci, în orice democrație uh, demnă de acest nume, ar trebui ca toată lumea, societatea civilă, cetățenii să fie informați, să intervină și să poată să-și exprime punctul de vedere. Iar propunerea Comisiei de a amenda acest uh, regulament, de a lisaboniza, permite Comisiei să se, dezbată, să se dezbare de articolul 4.3. Ceea ce înseamnă că regulamentul ar trebui să fie extins pentru a acoperi instituții, agenții și alte uh, organisme. Dar în articolul 15.3, sub paragraful 5, Comisia spune că atunci când uh, se uh, redactează un text legislativ, uh, Parlamentul European, Consiliul ar trebui să se asigure că documentele legate de procedura uh, legislativă nu trebuie să fie publicate în mod oficial. Iar la articolul 11.1 se uh, solicită cetățenilor și reprezentanților uh, societății publice să aibă acces la felul în care deciziile se iau în public. Cum poate societatea civilă să-și facă o uh, părere când nu are acces la aceste documente? Și mai există un uh, motiv pentru care articolul 4.3 ar trebui să dispară. El uh, avea o bază juridică în tratatul de la Amsterdam, ori în tratatul de la Lisabona nu are o bază juridică. Deci iată care este uh, raționamentul meu. Articolul 4.3, spațiu de gândire, nu mai este uh, consfințit prin tratat, deci Consiliul și Parlamentul European ar trebui să-și publice documentele uh, după publicare și nu după ce decizia a fost luată și argumentul de a elimina 4.3 e același ca, uh, uh, ca și cel menționat în uh, rezoluția din martie 2010 a Parlamentului European. E o, un, e, e o, o democrație falsă dacă aceste documente nu sunt publicate. Eu cred că am dreptul să mă exprim și să lupt pentru uh, democrație și drepturi fundamentale. Domnul Sodeman, în 1000 1999 a spus că uh, comisia uh, e uh, pe cale să se întoarcă la timpul dinozaurilor. Ori eu cred că ne întoarcem înainte de epoca primitivă. Uh, Problema este că unii ar dori să uh, uh, jumătățească libertățile cetățenilor. Cred că oamenii, societatea civilă trebuie să știe ce se discută și tratatul de la Lisabona ne permite să reintroducem democrația și sper ca Parlamentul European să fie de partea noastră pentru a ne atinge acest obiectiv. Sperăm ca uh, dinozaurii să se întoarcă la muzeu acum. Mulțumim foarte mult Într-adevăr, cred că Uh, această trimitere la activitatea uh, precedentului ombudsman uh, este într-adevăr foarte inspirată. Am avut doi ombudsmani foarte buni. Chestiunea cea mai importantă este ce solicită tratatul de la Lisabona și să vedem dacă această excepție utilizată pentru spațiul de gândire e folosită pentru a împiedica cetățenii să ia parte la procesul de luare a deciziilor, într-adevăr. Continuăm acum. Aș dori să-i dau cuvântul domnului Yves Steinitz. El ne va vorbi despre uh, crearea unui spațiu instituțional comun, dar care nu vorbește aceeași limbă. El este director la direcția C, Transformare Obiectiv 2012, reprezintă Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene. Domnul uh, Steinitz, aveți cuvântul, 10 minute. Um... Mulțumesc, uh, doamnă președinte, și vreau să mulțumesc uh, celor care ne-au uh, dat șansa de a vă arăta pe scurt la ce lucrăm. Noi încercăm să îmbunătățim accesul <clears throat> la informații legislative și am să încep cu scuze, pentru că mi-e teamă că prezentarea mea va fi destul de tehnică și de neinteresantă sarcina noastră este de a da cetățenilor uh, un uh, acces uh, facil și transparent la legislația europeană. Mandatul nostru a fost acordat de către instituțiile europene. Am să încep prin a vă prezenta ceea ce vor vedea utilizatorii și la ce lucrăm noi acum, un punct de acces comun și un portal juridic unic și am să vă dau o idee în legătură cu ceea ce nu vor vedea utilizatorii, adică sistemele informatice care stau la baza acestui uh, portal. Sperăm noi uh, prietenos cu utilizatorul. De asemenea, uh, munca de indexare, munca conceptuală din spatele acestei construcții. Toate fiind condiții preliminare pentru un acces uh, mai ușor la informație. Aș menționa câteva aplicații privind uh, gestionarea informațiilor. Există aplicații uh, de internet și aplicații de administrare a datelor. Dați-mi voie să citez uh, ceea ce spunea Bernard Bonjo de la uh, Sindicatul Național al uh, Editorilor din Franța în 2004, fie ca toți autorii și publiciștii să știe și să aplice standardele comune pentru indexarea conținutului juridic în beneficiul tuturor uh, utilizatorilor de bază de date. Iată, șapte ani mai târziu, a avem uh, uh, probleme cu vocabularul comun atunci când obiectivul nostru este de a oferi cetățenilor acces transparent și facil la legislație. Asta nu înseamnă că Adică accesul nu înseamnă pur și simplu a pune la dispoziție documentul, ci și plasarea acestuia în uh, contextul său legislativ, tematic uh, și mai departe. Deci accesul la toate uh, documentele juridice sau nejuridice prin intermediul acestui portal unic. Pentru a face acest lucru cât mai facil, a fost nevoie de construcții foarte complicate, de standardizări ale sistemelor informatice, și vă rog să mă credeți, de foarte multă muncă. Standardizarea înseamnă modelarea proceselor și datelor, a codurilor și acolo unde există conținut de text, e nevoie de uh, tabele și de uh, codificare comună pentru a ajunge la un limbaj comun. Iată punctul comun de acces. Așa ar trebui să arate și sigur că unii dintre dumneavoastră îl cunosc deja, pentru că <clears throat> aici avem un singur câmp unde se poate introduce un cuvânt uh, cheie și se poate căuta în uh, toată baza de date pe care o avem la dispoziție. Sigur că Uh, căutarea este limitată la un număr uh, fix de domenii. Dar am introdus uh, pentru rafinarea căutării anumite fațete care dau informații privind numărul de documente pe domenii, pe tipuri de documente și așa mai departe și sperăm că prin oferirea acestei posibilități de căutare în 2 sau 3 pași, utilizatorul să fie capabil să uh, ajungă la o uh, listă relevantă de rezultate. Și mai aveți, dacă uh, cineva este mai priceput și înțelege complexitatea și complexitatea domeniului, poate să își concentreze uh, această căutare în uh, Eurlex uh, pentru a obține ceea ce dorește. După cum v-am spus, acest portal va oferi și posibilitatea de a urmări procedura legislativă pentru documentele respective, procedura prezentată în, în ordine cronologică. Așa. Asta este ceea ce se vede, ceea ce nu se vede. Vedeți uh, punctul de acces comun uh, în vârf, uh, pe urmă motorul de căutare, indexurile comune, conținutul și uh, meta-informațiile. Ce este însă foarte important este că cele două <clears throat> buline galbenă și verde, ă, procesul de înregistrare și procesul Eurovoc, se referă la elaborarea unui registru de metainformații unde ă, stocăm informațiile, metainformațiile. Iar Eurovoc se referă la un uh, Well, in the very short time I have, I'm sorry, I'm o bază de date multilingvistică. În legătură cu procedurile legislative, iată un, cum se modelează informațiile. Nu știu dacă puteți uh, citi că scrie foarte mic. Dar aici este definită procedura prin uh, un set de meta-informații. E vorba de câteva evenimente care, prin care uh, trec uh, documentele pentru a fi procesate, fiecare dintre aceste evenimente cu uh, rezultatul său. Iată o ilustrare Atunci când e vorba de un uh, uh, document, avem expresii în uh, limbile statelor membre și manifestarea acestor expresii în diverse variante de codificare, care sunt păstrate în arhivele noastre, sigur că da. Acum, pentru a vă da un exemplu de situație, precum cea de acum, pentru, pentru noi am ales un exemplu E vorba de coduri pentru Parlamentul European. Avem patru deocamdată care se folosesc în uh, contexturi diferite, dar ar trebui să ducă utilizatorul la același uh, set de documente. Deci am decis uh, să folosim codul EP, dat fiind, dat fiind condițiile de utilizare și conținutul textual al materialului care este uh, reprezentat de acest cod. Cum v-am spus, uh, în toate cele 23 de variante lingvistice. Pentru a standardiza această informație, uh, este nevoie de un volum uriaș de muncă. Tabelul pe care îl vedeți este unul cu uh, variante complete, dar și cu cele care sunt în, uh, în curs de prelucrare. Și colaborăm cu toate instituțiile uh, europene. Acest lucru este ilustrat aici. Am să sar peste câteva diapozitive. și mă tem că timpul meu a expirat, dar Vreau să vă mai arăt doar uh, cât de uh, mare este uh, volumul de informații metalingvistice. Deci pentru un acces facil și transparent la informații juridice avem nevoie de informații metalingvistice de calitate. Și aici uh, este foarte importantă informația bibliografică și indexarea. Iar utilizarea standardelor coerente pentru codarea și arhivarea acestor informații uh, va permite comunicarea facilă găsirea documentelor, interpretarea precisă și va evita neînțelegerile, pierderile de vreme sau pierderile de informații. Am uh, elaborat uh, noi uh, aplicații și am să mă opresc acum, nu în ultimul rând, standardizarea metainformațiilor face posibil accesul facil la informații care provin din surse multiple, pentru că utilizatorul are la dispoziție un singur punct de acces, un punct de acces unic. Îmi cer scuze că uh, m-am lungit puțin, dacă uh, doriți informații suplimentare, vă stau la dispoziție. Da, mulțumim foarte mult, domnule Steiniț. Cred că Ceea ce faceți dumneavoastră uh, este visul unora dintre noi. Ne dorim acces facil și transparent la informații, dar cred că ar trebui să existe o comisie de uh, un, un consiliu al consumatorilor care să testeze acest portal unic. Mai avem 10-15 uh, minute pentru comentarii, observații și întrebări și răspunsuri, așa că dau cuvântul tuturor membrilor uh, uh, Comisiei noastre, dar și membrilor Parlamentului. Da? Uh, Mulțumesc. Uh, sunt un uh, membru neafiliat al Parlamentului European, vin din Ungaria și cred că aici vorbim despre elementele de bază ale Uniunii Europene și sunt, mă dezamăgește faptul că alături de noi nu sunt prea mulți uh, eurodeputați. Discuția de astăzi mi-a amintit de tatăl meu care, la câteva luni după căderea comunismului în Ungaria, spunea că este groaznic ce se întâmplă și televiziunea nu a făcut decât să anunțe că un document public este secretizat de către guvernul liber ales timp de 30 de ani și a spus înțeleg că nu a, s-a schimbat uh, sistemul la bază, de fapt. De, și noi aici vorbim despre două moduri diferite de înțelegere a democrației. În democrația adevărată, cred eu, toată puterea pe care o deține un guvern vine direct sau indirect de la oameni și oamenii au dreptul să controleze și să supravegheze ceea ce face guvernul în numele lor. Iar în dictaturi sau semidictaturi, lucrurile sunt invers. Guvernul are toată puterea, o mică elită și puterea pe care o are persoană i se acordă de fapt de către guvern. Sunt două înțelegeri total diferite, iar astăzi vorbim despre însemnătatea fundamentală a democrației. Cetățeanul european ar trebui să înțeleagă faptul că are control asupra instituțiilor Uniunii Europene, pentru că toată puterea pe care aceste instituții o au vine de la el sau de la ea. De aceea vorbim despre un lucru esențial și întrebarea mea este, îmi cer scuze, sunt foarte entuziasmată de acest subiect, este unul foarte important, mai ales pe colegul um, avocat. O să-l întreb dacă va folosi sistemul um, Curții Europene uh, Acum Uniunea Europeană va face parte din convenție. Mulțumesc, spune președinta. Mai sunt alte intervenții din partea instituțiilor europene, din partea eurodeputaților, din partea prezidiului uh, pentru cea de-a doua parte a reuniunii noastre. Domnul Diamanduros, vă rog. Da, eu am o observație foarte scurtă vis a -vis de prezentarea foarte importantă a doamnei Baniers. Cred că a încercat să ne spună ceva foarte important și este tocmai ceea ce ne trebuie. Dați-mi voie să vă fac o sugestie foarte amicală. Trebuie să găsiți un mod de a transpune aceste date foarte seci într-o prezentare uh, care să facă mai ușoară înțelegerea de către utilizatori, pentru că este foarte important. Eu știu din activitatea mea, unde avem nevoie de acces la toate aceste informații, dar ar fi foarte bine ca și instituția dumneavoastră să uh, poată face aceste informații mai digerabile. Ele sunt foarte seci, deci nu pot să vă dau o soluție, dar vă spun doar uh, care este părerea mea. Oricum, vă, vă, sunt un susținător foarte entuziast al dumneavoastră. Mulțumesc. Da, Ana Brauer, aveți cuvântul. Mai întâi, vreau să vă felicit pentru organizarea acestei audieri. Este foarte bine să putem discuta despre transparență și deschidere. Eu am o întrebare, poate pentru ombudsmanul european, și pentru cei care se ocupă de revizuirea regulamentului 1049. Întrebarea mea este cum să prevenim supraclasificarea datelor, pentru că, de foarte multe ori, documentele sunt clasificate ca fiind limitate, restricționate sau alte denumiri, deși acest lucru nu este justificat. Și mi se pare că e o chestiune foarte presantă și dificil de abordat. Sigur, și pentru instanță. Și poate aceasta ar fi a doua idee. Ideal este să nu ajungi în instanță, dar să ai deschidere chiar de la început. Dar atunci apare această problemă a clasificării. Mulțumesc, Ono. Mi se pare că este o întrebare cheie în discuția noastră și sper să um, ascultăm mai multe reacții rapide la ea. O să începem cu ombudsmanul, apoi Michael Cashman și Tony Banian. Și după care o să-i dau cuvântul și lui Anais pentru a răspunde colegei noastre din Ungaria. O să fiu foarte scurt și o să vă dau un răspuns parțial din perspectiva ombudsmanului. Eu nu pot să am nimic despre spus, de spus despre clas, modul de clasificare al documentelor. Eu mă refer doar la aplicarea deciziilor. Pe de altă parte, statutul meu a fost modificat în 2008 mulțumită sprijinului acestei instituții și acum am acces la tot felul de date și la tot felul de documente, indiferent de gradul lor de clasificare. Restricțiile care mi se impun mie este că trebuie să fiu de acord cu instituția vizată, trebuie să mă înțeleg cu instituția vizată cu privire la condițiile în care mi se va acorda acest acces. Procedura a fost testată în timpul președinției suedeze și vreau să recunosc implicarea președinției suedeze în această chestiune și am putut să conving Consiliul să stabilim o serie de norme pentru a avea acces la uh, documentele cu restricția cea mai redusă și anume uh, acele documente restricționate. Acum avem un precedent astfel pentru a avea acces și la documente clasificate. Știu că nu vă răspund la întrebare, dar eu sigur că nu am puterea să stabilesc ce este clasificat și cum este clasificat eu pot să stabilez doar cum, le pot, cum se pot accesa odată ce ele se află acolo. Mulțumesc, Michael, acum. Da, Heidi, mulțumesc. Mai întâi vreau să-i mulțumesc doamnei Morvai pentru entuziasmul său vis-a-vis -vis de informații și acces, pentru că, într-adevăr, acest lucru susține și întărește democrația. Și în Uniunea Europeană au ță, există țări care au trăit în dictatură, deci există o experiență reală uh, refuzului democrației. Felul cum tratăm supraclarificarea este, supraclasificarea este prin stabilirea unor norme comune pentru toate instituțiile, organismele și agențiile, iar aceste norme comune sunt publicate. Sunt norme interne publicate și apoi clasificarea poate fi pusă la îndoială și discutată. Aceasta este abordarea Parlamentului până în prezent. Uh, în felul în care a revizuit regulamentul 1049. Mulțumesc, Michael. Tony, acum? Am două idei. Mai întâi, e vorba de un alt nivel. E vorba de acel acces parțial și deciziile vis-a-vis de acest lucru sunt foarte clare cred că este, temerea este una mult mai mare. Acele numere în Consiliu cresc tot mai mult de la un an la altul. Și când State Watch a publicat și a negociat un acord cu Comisia despre acordul general între Uniunea Europeană și uh, Statele Unite privind uh, schimbul de date și protecția datelor, uh, Comisia nu uh, a fost de acord cu acest lucru, dar mie nu mi se pare că eh, ar trebui să existe un document pe care să nu-l știm, să nu știm ce s-a negociat în numele nostru și așa mai departe. Este o discuție democratică frustrantă până la urmă, în loc să susținem drepturile tuturor. Michael, vrei să mai intervii încă o dată? Da, există un document disponibil sper să fie disponibil public, pentru că noi credem în deschidere și transparență și la pagina 21 a acestui document introducem noțiunea de clasificare a documentelor, folosim normele interne ale Consiliului, deci nu subminăm principiul clasificării acolo unde este necesară și stabilim această clasificare, după care detaliem clar de ce aceste documente sunt secrete. De exemplu, această clasificare se aplică doar informațiilor și materialelor a căror uh, dezvăluire autorizată ar putea aduce prejudicii majore interesului general al Uniunii Europene sau al unui stat membru. Deci, noi încercăm să spunem că acea, acea clasificare se poate folosi doar dacă documentul se referă în mod clar la această situație. Ono, ai cuvântul. Mulțumesc. Uh, este foarte util ce spuneți dumneavoastră. Temerea noastră se referă într-adevăr la supraclasificare, adică la nerespectarea corectă a regulilor, pentru că atunci ajungem cu documente care să nu poate fi accesate. Și întrebarea este cine verifică această clasificare și cum putem discuta simplu despre clasificarea acordată unui anumit document. Dacă îmi permiteți să intervin încă o dată, domnul Nichiforos s-a referit la acest lucru. Sigur, asta ține de ofițerul de informații. Mulțumesc. Dați-mi voie doar să spun că atunci când a fost stabilit acest regulament, unii experți uh, au spus că e ca o matrioșca, ca o păpusă, păpușă matrioșca uh, rusească. Uh, în sensul că deschizi, o deschizi pe cea din exterior, înăuntru ai altă păpușă și încă una și încă una. Deci uh, există acest regulament care ar trebui să fie suprem, după, după care avem articolul 9 din regulament cu privire la documentele sensibile, care a fost un compromis destul de dezamăgitor la acel moment, apoi avem și normele interne și normele de clasificare și cred că ceea ce încearcă să ne spună acum Michael Cashman este că ar trebui să punem totul într-un cadru unic și ar trebui să ne gândim la acest lucru. Domnul Nichiforos, din nou. Cred că ideea importantă și trebuie să o subliniem cât de clar se poate este că limbajul exact este foarte important în garantarea tipurilor de acces, astfel încât dacă avem un limbaj exact cu privire la ce este accesibil și ce nu este accesibil, pentru a limita acele zone gri, ar fi important și este un element important pentru legiuitor. Odată ce am definit clar, în termeni exacti, e mult mai simplu și instanțele ajută în acest sens. Da, este o uh, informație foarte importantă. Ana Isbert e acum. Mulțumesc. Uh, să vedem ce hotărăște instanța, pentru că suntem deja în uh, instanță cu unele situații. se poate ca instanța să spună că uh, Comisia ar fi trebuit să respecte regulamentul și să dezvăluie uh, documentele care trebuia să fie publice. Deci, mergem ca pas cu pas. E un lucru nou și înainte ca ONG-uri, înainte ONG-urile din Europa nu ajungeau în instanță. Sunt foarte puține cazuri uh, de acest gen care ajung în instanță, deci e ceva nou faptul că mergem în instanță cu aceste cazuri și mi se pare un pas înainte. Este important să știm că vis-a-vis -vis de accesul la informație este singura situație în Europa în care ONG-urile Um, s-au prezentat uh, în fața instanțelor europene. Deci dacă cineva uh, nu a primit acces la un document, el se poate adresa instanțelor europene. Cu privire la alte situații, nu avem o asemenea posibilitate. De aceea am făcut plângere um, vis-a-vis de Convenția de la Arhus și um, această convenție a stabilit că Uniunea Europeană nu respectă convenția uh, dacă ONG-urile nu au dreptul să meargă la instanță pentru a-și susține punctul de vedere. Dacă această situație nu se schimbă, o să mergem la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dar nu am ajuns acolo încă. Mulțumesc, îmi pare rău, dar trebuie să continuăm. Însă, problemele pe care Arne König le-a ridicat în discuția sa au foarte mult de a face cu instanța de la Strasburg. Dar cred că Anais a explicat foarte bine care este situația. Dați-mi voie să trec uh, acum la partea a doua a primei sesiuni. Acum vom discuta despre provocările pentru instituțiile Uniunii Europene și o să dau mai întâi cuvântul Trebuie să um, schimbăm componența prezidiului în acest moment, așa că o invit pe Helen Derbyshire pe Cezare Onestini și Hubert Șlașevski să ni se alăture aici la prezidiu. Sper ca ceilalți să rămână pentru a participa în continuare la discuții. Eh, Michael, are you taking over now or in the no, second part? In okay, the yeah, right, yes. is that okay with you? Yeah, yeah, sure, yeah, yeah. If yeah. you want to break, yeah. if you need to um, grab or anything. Just... Yeah, uh, so uh, when um, the members of the second part are taking their places, just like to introduce. Până când uh, se așează ceilalți uh, experți, aș dori să vă prezint Access Info. Mulți dintre noi au sărbătorit această decizie a Curții Europene de Justiție recentă cu privire la accesul la poziția statelor membre în ce privește reformarea regulamentului cu privire la accesul public la documente. Și e o ironie a sorții că statele membre, uh, dore, e ridicol că statele membre doresc să ascundă atât de mult uh, tot ce e legat de acest regulament în ce privește uh, accesul public la documente. La modul foarte pragmatic ne-au explicat că accesul la pozițiile statelor membre în legătură cu schimbarea regulilor nu e sau nu încalcă libertatea lor de a schimba uh, punctul de vedere în timpul procedurilor. Și ne-au explicat că publicul uh, înțelege poziția statelor membre în uh, uh, procedura legislativă și că s-ar putea ca această situație să se schimbe. Uh, în urma dezbaterii publice, la care trebuie să fie parte și, și uh, societatea civilă, sper că am încercat, am explicat bine această parte din uh, uh decizie. Helen, ai cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Da, aveți dreptate. Curtea de Justiție Europeană a spus, în cazul în care am încercat să obținem acces uh, la documentul de pe ecran, că dacă cetățenii uh, vor să aibă acces la uh, drepturile lor democratice, atunci trebuie să poată urmări în detaliu procesul de luare a deciziilor. Sunt lucruri, lucruri de bază la nivel național, așa cum au spus și alți vorbitori. E normal să înțelegi deciziile partidelor politice și ale membrilor guvernului. Orice ministru sau orice parlamentar care refuză să-și exprime poziția pe, o, pe un proiect de lege sau pe o, o, o politică, probabil că ar fi foarte criticat în mass media și ar fi uh, respins de public. Uniunea Europeană ar trebui să aibă aceleași norme uh, nu e o zonă în care nu se aplică niciun fel de regulă. Așa cum mi-a spus un cetățean imediat după această decizie în legătură cu hotărârea curții, e surprinzător că a trebuit să se procedeze astfel chiar de la început. Uh, faptul că a trebuit să mergem la tribunal pentru a obține acces la documente în legătură cu regulile legate de transparență al Uniunii Europene a ajuns și la cetățenii europeni. Am încercat să obținem informații din partea celor 27 de state membre și am uh, constatat că există o tendință de a proceda uh, ca la Bruxelles, uh, de a secretiza documente. Mai ales când am trimis cererea la reprezentanțele permanente de la Bruxelles. Și iată un document, un exemplu de document pe care l-am primit. În Danemarca am Uh, exagerat puțin, dar totuși. Doar 11 din cele 27 de state membre au pus la dispoziție informații și chiar uh, doar după ce am insistat de uh, mai multe ori să primim acces. De exemplu, regatul țărilor deja, de jos, care are o politică destul de transparentă și dorește să obțină transparentă, a refuzat să ne trimite documentele și ni le-a trimis doar după ce am insistat, după ce am făcut apel. Alte șase state au refuzat să ne trimită informații informații. Uh, uh, s-a spus că uh, un motiv ar fi relațiile internaționale, apoi un alt motiv ar fi protecția, protecția procesului de luare a deciziei. Franța aplică regulamentul 1049, deși nu se mai solicită acest lucru în conformitate cu legea din 1978 vedem astfel că atitudinea de la Bruxelles se extinde și la nivel național. Alte state, state membre au răspuns, ă, ne-au, ne trimis la comisie spunând că ă, la Consiliu, spune vorbitoarea, se corectează, dacă dorim să, acces, să avem acces la aceste documente, ar trebui să ne adresăm Consiliului. Deci ne-am întors la punctul de plecare. Uh, ce important e că dacă procesul de, uh, legislativ de luarea deciziilor nu se deschide la Bruxelles, uh, e o problemă pentru că aici se dă tonul și nu va exista niciun fel de schimbare la nivel național și s-ar putea chiar ca uh, accesul existent la documente la nivel național să fie pus în pericol. Ce mi s-a părut interesant e că în cazul nostru documentele au uh, emanat în presă. Eu nu știam uh, când am făcut apelul, dar uh, pe State Watch, pe site-ul State Watch au apărut informații. Deci, uh, iată, e un uh, test uh, in vivo în legătură cu o situație care poate denatura. Curtea a spus că Consiliul nu a venit cu dovezi în legătură cu um, faptul că procesul de luare a deciziilor ar putea fi periclitat. Faptul că opinia publică dorește să înțeleagă procesul de negociere în timpul negocierilor legislative Uh, nu are cum să se, uh, să se influențeze poziția statului. Faptul că un stat ar putea fi pus la zi, de exemplu, și că nu are o marjă de manevră, nu e o idee viabilă. Și știm că la nivel național uh, transpa- transparența procesului legislativ nu înseamnă că legile nu sunt promulgate până la urmă. Sprijinul Curții pentru participarea la procesul legislativ a făcut ca toată lumea să-mi trimită din lume mesaje în cutia mea poștală poștală. Un cetățean din uh, Kenya a spus că această decizie ar fi foarte utilă în uh, uh, Kenya. De asemenea, un ziar din Mexic a scris un articol de 1500 de cuvinte în care a prezentat acest subiect cititorilor săi. Și la Bruxelles, deci poziția care a fost luată e foarte importantă. Însă, din păcate, această poziție nu este destul de tranșantă. Într-o uh, reacție tipică atunci când se uh, pun bețe în roate transparenței, Consiliul a uh, organizat să organizeze uh, o ședință în acest sens în această săptămână și măsuri precum uh, presiunea exercitată asupra Comisiei pentru a, produse, uh, pentru a produce o nouă reformă s-ar putea să aibă loc. Dacă s-ar întâmpla astfel, ar fi o catastrofă nu numai pentru transparența la nivel european, ci și pen, a, pentru impactul mai vast. La trei zile după decizia curții, am uh, mers la universitate la Istanbul, m-am întâlnit cu un profesor de drept acolo și mi-a spus că a primit uh, această um, informație în ce privește decizia cursii de opt ori. Ce se întâmplă la Bruxelles, bineînțeles că are influență și asupra țărilor care uh, doresc să aplice aceleași uh, regulilor democratice ca la Bruxelles. Regulamentul 1049 în contextul dezbaterilor de astăzi acest regulament nu întrunește toate normele care au uh, fost uh, Uh, stipulate în regulile uh, în ce privește accesul la informație, dar nici Convenția de la Arhus și uh, Convenția Consiliului Europei. Lucruri precum definiția de document sau testele cu privire la accesul public și toate excepțiile nu sunt respectate. S-a spus, s-a vorbit despre echilibrul între dreptul la acces la informație și protecția dreptii private. Uh, Uniunea Europeană riscă să rămână în urmă față de așa numita revoluție a datelor deschise. Noi, guvern, acum, uh, tot mai multe guverne pun uh, la dispoziția publicului uh, date, date pe care publicul să le poată folosi pentru a produce bunuri, bunuri publice. De exemplu, Uniunea Europeană ar trebui să pună la dispoziția cetățenilor uh, informații în ce privește acordarea de ajutoare în domeniul agricol, de exemplu. În încheiere, dacă dacă regulamentul 1049 ar trebui să fie amendat, atunci el ar trebui să respecte o serie minimă de cerințe. Uh, faptul că se vorbește despre reducerea uh, sferei de aplicare a convenției uh, pare să fie o idee foarte interesantă pentru mulți actori din întreaga lume. Se pare că Comisia se axează mai mult pe reforma formală și nu încearcă să vadă dacă dreptul de acces la documente în forma sa actuală e da, am înțeles, merg prea repede. Da, și trebuie și să termin, să termin în timp record. Ultima observație. Uh, Michael Cashman, trebuie să terminați și să vorbiți mai încet. E întotdeauna ca în viață, ca întotdeauna în viață, e cel mai greu să găsești un echilibru. Da. Opresc aici, deci doream să mai spun că reuniunea de astăzi faptul că i, s-a pus, uh, i s-au pus vețe în roate, că a fost împiedicată să aibă loc, e foarte important. Uh, faptul că eu și alți vorbitori, uh, ca membri ai societății civile, faptul că noi putem să venim aici, să ne facem poziția, vocea auzită, e marea miză. Nu am putea face acest lucru dacă nu am avea acces la informațiile pertinente. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Helen. Și eu aș dori să-i mulțumesc lui Anno Brauer care a uh, participat la organizarea acestei audieri, ca și alții, dar anu, nu ne așteptam ca principiul accesului parțial la documente uh, să uh, ducă la acest rezultat. Rezultat, nu-i așa? Bun. mulțumesc foarte mult. Avem o nouă jurisprudență, iată, și vom vedea care vor fi consecințele. Sperăm să ajungem la mai multă Uh, deschidere, la mai multă transparență. Îi dau cuvântul acum lui Cezare Onestini de la Serviciul European pentru Acțiune Externă. Reprezintă uh, secretariatul Corporate Board și e uh, șef al acestei diviziuni. Aș dori să vă reamintesc că SEAE este una dintre noile instituții, o instituție mare care a fost înființată odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și mulți dintre noi doresc să există transparență, o transparență tot mai mare și în domeniul relațiilor externe. Deci, domnule Ornestini, prezentați-ne, vă rog, situația. Din câte am înțeles, serviciul dumneavoastră a impus reguli în ce privește accesul la documente. Mulțumesc. Mulțumesc că ați invitat serviciul nostru de acțiune externă la această audiere și suntem mulțumesc că putem la parte la această audiere. Mulțumesc că uh, celor care au luat cuvântul înaintea mea și au descris parametrii dezbaterii uh, pentru noi. Acest uh, serviciu funcționează de la începutul anului și este dedicat punerii în aplicare a regulamentului 1049, care este uh, menționat în uh, <clears throat> legea de înființare și funcționare a serviciului nostru. Uh, regulamentul 1049 este temeiul juridic pe baza căruia finalizăm acum regulile de punere în aplicare pentru serviciul nostru în legătură cu uh, informațiile publice. Deci vom avea propriile reguli modelate pe experiența instituțiilor uh, din, de unde ne tragem, Comisia, Consiliul, uh, și în conformitate cu rolul pe care Serviciul de Acțiune Externă trebuie să-l joace. Am să vă descriu pe scurt uh, care vor fi principiile de bază ale regulilor de punere în aplicare pe care le vom adopta. Suntem acum în proces de elaborare. Cred că punctul de plecare ca pentru toate normele de punere în aplicare este că oricine poate să solicite accesul la uh, informație din uh, interiorul sau uh, exteriorul Uniunii, fie că este vorba de persoane fizice sau juridice. Toate documentele serviciului nostru vor fi disponibile indiferent de clasificare, iar regulile din regulamentul 1049 se vor aplica așa cum sunt uh, ele uh, <laughs> elaborate acolo. Sigur că vom ține cont de orice noi amendamente, de această reformare despre care se discută. Credem că este foarte important să mergem înainte și să uh, elaborăm aceste reguli fără să așteptăm însă finalizarea reformării. Dacă primim o solicitare pentru un document din partea unei părți terțe, E foarte important pentru noi pentru că majoritatea documentelor noastre vor uh, proveni din uh, partea unor uh, părți terțe, va exista un set de reguli cu privire la felul în care se, vor, se va acorda accesul la documente sau felul în care se vor invoca anumite excepții în funcție de nivelul de prioritate al documentelor respective. Serviciul de Acțiune Externă va numi un coordonator uh, al acestei activități în funcție de recomandările pe care le-am auzit mai devreme, iar acest uh, funcționar se va asigura că regulamentul se aplică în, în cadrul întregului serviciu de acțiune externă și că se respectă termenele din regulament înființăm, acum elaborăm o serie de proceduri și rolul uh, acestui coordonator al accesului la documente se va asigura că solicitanții primesc informația relevantă. Sigur că serviciul nostru are origini instituționale diferite, avem uh, funcționari din toate cele 27 de state membre și, așa cum ne-a reamintit uh, Ombudsmanul European, e important să avem o înțelegere uniformă, uh, comună de aceea, uh, o parte foarte importantă a activității noastre se referă la formarea personalului, pentru ca toată lumea să înțeleagă la fel felul în care trebuie să punem în aplicare aceste prevederi. Și fără să uităm că uh, membrii serviciului au uh, <clears throat> o pregătire diferită în funcție de uh, țara de unde provin și și uh, aceste reguli de punere în aplicare sperăm vor fi gata și vor fi adoptate foarte curând. Uh, trebuie să mai uh, așteptăm și opinia unui serviciu juridic pe care încă nu l-am înființat. Proiectul însă este gata pentru adoptare și va fi supus aprobării înaltului reprezentant. Sperăm să mergem repede înainte în această direcție în săptămânile care vor urma. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule Onestini. Cred că avem toate motivele să ne așteptăm la uh, mai mult din partea dumneavoastră decât din partea Comisiei sau Consiliului, care întotdeauna au uh, ezitat să facă publice anumite informații. Um, acum mergem mai departe și aș vrea să îl invit pe domnul Hubert Șlașevski, uh, director în directoratul B pentru o mai bună reglementare și politici administrative al Comisiei Europeană, uh, să ne spună să ne vorbească despre uh, transparență și uh, rolul ei esențial pentru o mai bună guvernanță. Mulțumesc, uh, uh, doamna președinte. Mulțumesc și raportorilor pentru organizarea acestui eveniment foarte oportună. Este important și mai ales pentru mine, care sunt oarecum nou în acest context. După ce am ascultat însă unele intervenții, uh, Uh, aș putea să-mi fac o impresia că există o politică a instituțiilor de a reține informații, de a bloca accesul cetățenilor la uh, luarea deciziilor și că există unii dinozauri, cum a spus un antevorbitor, care păstrează niște secrete. Îmi dau seama că, de dragul discuției, uh, întotdeauna apar în față cazurile extreme. Dar, chiar și așa, Sigur, eu pot vorbi doar în numele Comisiei, dar vreau să vă asigur că situația nu este tocmai așa cum uh, a fost prezentată. De fapt, ea este mult mai pozitivă și Comisia împărtășește în totalitate ceea ce spunea doamna Iatenmachi despre importanța transparenței faptul că acest lucru asigură participarea societății civile și promovează buna guvernanță. Acestea sunt concepte și sentimente împărtășite întru totul și de comisie. De fapt, angajamentul nostru pentru o administrație europeană deschisă și eficientă nu este nou, ci vine din așa numita metodă comunitară și Comisia a apărat întotdeauna această metodă inclusivă de guvernanță. Dar cum punem acest lucru în practică? După cum s-a spus deja, totul a început la începutul anilor 90 și de atunci s-au luat o serie de inițiative, mai ales regulamentul 1049. În ultimii ani, Comisia a dezvăluit o serie largă de documente, mai întâi la inițiativă proprie, dar și conform regulamentului 1049. Iată doar câteva cifre uh, despre cantitatea de cereri și documente uh, eliberate. De fapt, se colectează vorbitorul doar numărul de cereri. În 2001 au existat cam 500 de cereri. Anul trecut am avut peste 6.000. Peste 80% dintre acestea au, fost, uh, au primit răspuns pozitiv uh, și doar uh, aproximativ 150 au sfârșit prin a fi trimise secretarului general. Asta arată că sistemul funcționează în mare și funcționează bine. Unii vorbitori au pus în discuție întârzierile și, sigur, deciziile negative când uh, a fost cazul. Doamna Berthier a spus chiar că se cer prelungiri ale termenului chiar și atunci când nimic nu justifică o asemenea prelungire. Pot să vă asigur că atunci când se solicită o prelungire, există întotdeauna un motiv foarte solid pentru această solicitare. Și noi suntem convinși că cu cât răspundem mai repede, cu atât uh, răspundem mai eficient. Dar multe cereri sunt foarte complicate, de fapt. Multe necesită cercetare și, deși domnul Diamanduros a spus că ar trebui să avem un personal suficient pentru a face față acestor cereri, nu vom avea niciodată personal suficient și în situația de față este foarte puțin probabil ca situația să se îmbunătățească din această perspectivă. Dar nu o să dau vina pe lipsa de resurse, pentru că acesta este doar, acesta este doar un element secundar. Oricum însă și ea este importantă. Mai important, cererile sunt uh, văzute din perspectiva celor care le depun și adesea se omite faptul că există și alte interese în joc care trebuie luate în calcul. E vorba de internesul datelor personale uneori, de protecția anumitor interese cu adevărat importante, iar Comisia se află la mijloc. Uh, trebuie să ne asigurăm că cântărim corect toate aceste interese, pentru că dacă nu, în tribunal vom pierde. Și nu vom pierde neapărat pentru că nu am deschis un dosar, ci chiar și pentru că l-am deschis. Deci este un echilibru foarte precar pe care trebuie să-l găsim. Și uneori e nevoie de mult mai mult timp pentru a ajunge acolo. Dar eu, care sunt responsabil de transparență de doar două săptămâni, pot să vă asigur că o să fac tot ce îmi stă în puteri pentru a mă asigura că aceste pierderi sunt, aceste întârzieri sunt uh, reduse pentru că știu că nu așa trebuie să funcționeze o administrație bună. Totodată însă vă rog să înțelegeți că nu este atât de simplu pe cât ar părea accesul public la documente este sigur un element al transparenței, dar mai există și alte elemente pe care aș dori să le subliniez pe scurt. Ca inițiator al legislației, Comisia Europeană a implicat tot mai mult societatea civilă în luarea deciziilor, în stabilirea politicilor, prin consultări publice și conferințe cu factorii interesați. Am stabilit niște standarde minime pentru consultările cu factorii interesați pentru a ne asigura că publicul este bine informat și are ocazia să își prezinte propria opinie. Totodată ne-am asigurat că informațiile sunt disponibile prin baze de date publice, iar propunerile menționate de colegul nostru de la Oficiul pentru Publicare sunt și ele printre elementele care îmbunătățesc accesul la informație. Înțeleg că avem puțin timp la dispoziție, astfel încât nu o să intru în uh, mai multe detalii, dar am vrut doar să menționez că cred că domnul Diamanduros vorbea despre faptul că agențiile nu sunt informate și că, potrivit tratatului de la Lisabona, și ele trebuie să respecte aceste norme. Comisia a informat imediat toate agențiile și o să ne asigurăm că acest lucru se va întâmpla și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Șlașevski. Avem acum cam 10 minute pentru discuții și aș dori să-l invit pe ombudsman să ia apoi cuvântul, după care dau cuvântul tuturor participanților pentru intervenții. Ai... Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult. Am luat act de a doamnei Darbyshire am ascultat-o cu mare interes, ne interesează foarte mult jurisprudența, vom vedea ce putem face. Cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să fac două, trei comentarii în legătură cu ce spunea domnul Zalewski. Aș dori să vă felicit pentru numirea în funcție, din câte am înțeles, să ocupați de două săptămâni. Deci vă urez mult succes în uh, această activitate foarte importantă. Aș dori să spun, cu permisiunea dumneavoastră, trei, să vă spun trei lucruri în uh, calitatea mea de ombudsman, nu ca mecanism extern de control, ci ca ombudsman sursă importantă de informație pentru instituții, inclusiv pentru directoratul dumneavoastră, dacă îmi permiteți. Într-adevăr, Comisia, la cel mai înalt nivel, s-a angajat să respecte transparența. Uh, E adevărat, la nivelul cel mai înalt, înalt Comisia a expus această poziție suscitare. Problema este că cu cât cobori pe scară uh, la baza piramidei, problema este uh, felul în care e interpretat acest angajament la nivel foarte înalt, când uh, acest drept trebuie să fie pus în aplicare de către funcționari, de bugetari care își fac probleme în legătură cu discreția și atunci sunt foarte prudenți. Trebuie să țineți cont de acest aspect. Nu pun la îndoială angajamentul instituției de a aplica acest principiu, la nivelul cel mai înalt sau al secretarului general, care întotdeauna a avut o atitudine constructivă. Felul în care îți educi uh, colegii pentru a exercita și aplica aceste chestiuni foarte dificile care necesită tot felul de uh, judecăți de valoare uh, și de o cântărire foarte delicată a motivelor pro și contra. Uh, domnul comisar Șefcovici într-un uh, uh o instanță publică, în mod personal a luat poziție față de un uh, caz în legătură cu predecesorul, o decizie în care au fost uh, acordate 15 excepții. A fost pentru prima dată când s-a uh, întocmit un raport uh, faptul că comisiei s-a cerut să uh, respecte aceste uh, cerințe. Și domnul Șefșovici și-a recunoscut vina, a spus că am fi putut proceda mai bine. Mă opresc aici, dar în orice caz, în majoritatea cazurilor există motive întemeiate, sunt de acord cu dumneavoastră. În fine, în ceea ce privește personalul, sunt de acord cu dumneavoastră, dar într-adevăr e o problemă și aveți sprijinul meu. Uh, din perspectiva mea de ombudsman, faptul că se invocă tot timpul lipsa de resurse nu e suficient mai ales în fața cetățeanului. Nu pot să merg în fața cetățeanului și să-i spun uh, în uh, răspunsul meu ca ombudsman uh, strict sensul e că nu, lucrurile nu merg cum trebuie pentru că nu avem suficienți funcționari. Trebuie să rezolvăm problema într-un fel sau altul. Nu pot să explic asta cetățenilor pentru că nu avem funcționari desturi sau pentru că uh, sunt uh, în vacanță funcționarii disponibili. Din uh, body language văd că sunteți de acord cu mine. Câteva observații final. Poate că nu am înțeles eu bine ce a spus dumneavoastră și dacă așa este, sunt gata să mă corecte, corectez, dar dacă așa este, felul în care procedează comisia ar fi sau obiectivul nostru ar fi să uh, nu fie rezultatul uh, hotărârii uh, la, Curții de Justiție. Uh, eu am înțeles că serviciul juridic vă sfătuiește în cazul în care se constată că există lacune și serviciul juridic ar trebui să vă protejeze și așa ar trebui să funcționeze lucrurile. Dar e și răspunderea dumneavoastră să fiți proactivi și proactivitatea nu uh, înseamnă doar să ne gândim la tribunal, la Curtea de Justiție. Uh, sigur că eu sunt părtinitor, pentru că dacă merge cineva, ajunge la Curtea de Justiție, plângerea lui nu ajunge la ombudsman, dar până la urmă uh, uh, asta e poziția mea. Aș dori să mulțumesc pentru clarificările în legătură cu agențiile. Mă voi întâlni cu șefii agențiilor în iunie și mă voi asigura că în fiecare stat membru ajunge acest mesaj. Vă mulțumesc! Mulțumim! mai uh, avem timp pentru câteva observații. Michael, întâi. E neobișnuit pentru mine să apăr poziția unei alte instituții. De fapt, nu e chiar așa. Pentru că uh, eu sunt uh, destul de obiectiv. Uh, niciodată nu vom ajunge unde dorim cu adevărat. E adevărat că avem nevoie de mai multe resurse pentru a ne respecta obligațiile democratice, dar Uniunea Europeană are o poziție negativă. Toată lumea crede că politicienii nu doresc să acorde resurse suplimentare instituțiilor. Și deci, iată, intrăm într-un cerc vicios și o parte din problemă și mm, nu puteți să mă contraziceți. Uh, e că voința politică, deci la nivelul instituțiilor noastre, toată lumea dorește să își apere poziția. Cei care lucrează în instituții sunt conștienți de acest lucru și deci trebuie să avem o cultură complet diferită, o mentalitate total diferită și să ne asigurăm că politicienii la vârful care se află în funcțiile de conducere în instituții să uh, pledeze pentru resurse suplimentare pentru ca noi să ne poat, putem face datoria față de ONG-uri, uh, ziarii și cetățeni. Pentru că dacă nu, acest cer uh, vicios va continua și cei care vor avea de suferit până la urmă vor fi cetățenii. Mulțumesc, Michael. Helen. Mulțumesc. Aș dori să fac o sugestie pentru domnul Zaves, în uh, poziția sa, cea nouă, să nu se gândească doar la accesul la documente din interior, ci și din exterior. Și să revizuiască acest uh, sistem, să se gândească la ce doresc sau de ce au nevoie cetățenii pentru a uh, avea acces uh, la documente. Uh, a crescut numărul de cereri de la 5.000 până la 6.000, dar e o picătură în ocean dacă ne gândim la cei 500 de milioane de cetățeni europeni, când știu că majoritatea cererilor vin de la ONG-uri de la Bruxelles. Recent am făcut un uh, workshop cu uh, jurnaliști din Praga, din întreaga Europa și i-am întrebat dacă pot să facă o solicitare față de Uniunea Europeană. Unii dintre ei s-au pierdut, s-au rătăcit pentru că au mers pe site-urile instituțiilor, dar nu au găsit informația pertinentă. Nu întotdeauna e foarte ușor când uh, există o informație în ce privește dreptul acces, uh, majoritatea acestor informații nu sunt decât în două limbi, în uh, franceză și engleză. Practic niciun site internet nu are toate informațiile în toate limbile în legătură cu dreptul la informații. Deci, iată, sunt câteva măsuri care trebuie adoptate pentru a garanta cetățenilor accesul la informații oamenii nu știu că există secretariatul general. Merg la direcțiile generale sau la o agenție, agenția cutare și acolo descoperă că nu uh, există informații în limba sa. Deci haideți să ne gândim la cetățeanul de rând și la felul în care dorește să uh, obțină informația în limba sa. Aș avea și eu o întrebare pentru domnul Slașevski. Și dacă dorește cineva să intervină, e liber să o facă. Dar cred că la Parlamentul European am observat tot mai mult că uh, Parlamentul dorește să aibă mai mult acces la informații, bineînțeles și cetățenii. Uh, pe ce bază Comisia Europeană negociază acorduri internaționale, de exemplu. După cum știți, domnule Șlazevski, avem mai multe bătălii uh, interinstituționale în ce privește dreptul privilegiat al Parlamentului de a monitoriza mandatul de negociere în ceea ce privește accesul uh, Uniunii Europene la Convenția Europeană privind drepturile omului, în domeniul JAI, uh, relațiile transatlantice. Sunteți conștient de toate aceste conflicte și credeți că în situația de față ați putea să extindeți uh, scopul sfera de aplicare al accesului la informații al cetățenilor, pentru că e vorba de decizii care afectează viața de zi cu zi a cetățenilor și care influențează în mod direct sau indirect. Mulțumesc! Foarte pe scurt, o să încerc să răspund la întrebările care mi-au fost adresate. În ce privește resursele, în primul rând, pentru că e un fel de light motiv. Sunt de acord cu domnul uh, Diamando Puro. Resources as an excuse. However, it's a fact cu domnul Diamanduros, că lipsa resurselor nu este o scuză valabilă și trebuie să depășim acest obstacol. Într-adevăr, e o situație imposibilă, așa cum s-a întâmplat cu doamna Bertie, că voia să spună multe în două minute. Uh, dar câteodată trebuie să uh, facem față și unor astfel de situații Uh, sunt de acord că nu este o scuză valabilă și uh, din perspectivă bugetară și de auditare, activitatea de auditare de la Comisie, nu acceptăm uh, niciodată un răspuns al unei direcții generale de tipul nu am putut să ne îndeplinim misiunea pentru că și se vin ne cu scuze. Și când tot faci reduceri, excluzi Uh, trebuie să excluzi sau să faci o alegere dificilă între uh, aspecte foarte importante, dar mă îndepărtez de subiect. Am înțeles uh, sugestia dumneavoastră în legătură cu perspectiva sau prisma din care privește sistemul cetățeanul, pentru până la urmă acesta este scopul nostru final. Inițiative precum cea uh, luată de către Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene uh, ar trebui ca accesul la anumite tipuri de informații să fie mai uh, ușor de obținut. Nu ar trebui ca cetățeanul să navigheze, să se zbată pe portalul Europa pentru a găsi informații foarte precise. Există însă o altă problemă. Pe internet există sute de mii de pagini și în dorința de a fi cât mai transparent, pui pe internet tot mai multe informații, dar cu cât e mai multă informație, cu atât, mai, informație, cu atât e mai greu de găsit informația relevantă. Va trebui să eficientizăm sistemul și unul dintre sistemele pe care le folosesc eu când rămân pierdut, uh, merg pe Google și uh, găsesc ce vreau. În legătură cu limbile, dar într-adevăr e o chestiune bugetară. E o situație dificilă, dar încercăm să prioritizăm activitatea noastră și vom vedea la ce vom ajunge. În legătură cu întrebarea poate mai importantă sau mai dificilă, nu mai importantă, ci mai dificilă care mi-a fost adresată la sfârșit, um, răspunsul se află în Uh, acordurile interinstituționale care nu țin de competența mea. Deci prefer să nu mă exprim pe această temă. Președinta, ați putea să vă referiți poate asupra faptului că dreptul cetățenilor de a ști ar trebui să fie extins. De ce nu și în alte uh, domenii ale relațiilor externe? Pentru că globalizarea situează cetățeanul într-o poziție în care face parte din această comunitate globală și trebuie să știe uh, ce fac uh, um, aleșii în uh, numele său, negocierile cu celelalte țări cu privire la politică alimentară sau răspunderea de a proteja și așa mai departe. Aș adresa această întrebare uh, celor doi invitați, deci și Serviciului pentru Acțiune Externă. Există o reflexie în acest sens? Mulțumesc, doamnă președinte. Există o reflexie, așa cum s-a spus la început. Ne aflăm în faza timpurie. Regulile uh, sunt în curs de finalizare, avem acest proces de reflexie și încercăm să echilibrăm toate aceste necesități uh, conflictuale. În întrebarea dumneavoastră Trebuie să facem o diferență între 1049, care se aplică tuturor cetățenilor, și accesul privind care ar trebui să beneficieze deputației E o diferență foarte importantă și înaltul reprezentant a preluat acest aspect și în dezbaterile cu Parlamentul și în declarațiile cu privire la atragerea la răspundere pe plan politic. A ajuns la un acord cu Parlamentul și a confirmat că în această fază de tranziție chiar nu ar trebui să ne întoarcem sau să revenim asupra unor decizii care deja sunt în vigoare și că ar trebui să tratăm situațiile de la caz la caz pentru a ne asigura că nu avem niciun fel de uh, vid. Și unele exemple au confirmat că există bunăvoință pentru a pune în aplicare această, acest acord. Cred că o parte din întrebări au legătură cu dezbaterile în curs care au loc între Parlament și Consiliu în cadrul acordului interinstituțional. Nu sunt un expert, nu am căderea să mă exprim, dar uh, într-adevăr există consecințe foarte importante pentru noi. Documentele pe care le tratăm ar urma să fie tratate în conformitate cu aceste reguli. Deci avem această reflexie, avem uh, dezbateri foarte importante și există un angajament exprimat la nivel politic de către înaltul reprezentant vicepreședinte de a-l pune în aplicare. Mulțumesc! Cred că e momentul să îi uh, predau ștafeta lui Michael. Vă mulțumesc pentru aceste prezentări foarte interesante, pentru dezbaterea aprinsă. Ask, um, L-aș uh, invita pe profesorul Curtin uh, să vină alături de mine, pe <clears throat> Peter Hastings, Valerio Placo și <clears throat> Zachary Warren Sola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 Colleagues, welcome to the Dragi uh, colegi, uh, vom veni la a doua parte a acestei sesiuni intitulată Provocări ale reformării sau înlocuirii regulamentului 1049 în contextul uh, tratatului de la Lisabona. Oricât de interesante ar fi aceste dezbateri, cred că cele mai interesante prezentări de-abia urmează să vină. Iar uh, comentariile, observațiile noastre sunt binevenite. Primul vorbitor este cineva bine cunoscut pentru comisia noastră, e vorba de Deirdre Curtin, profesoară uh, de, drept la Universitatea din Amsterdam și directoarea Centrului uh, de Drept din Amsterdam. Lucrează la Coala EU trec uh, de legislație și uh, guvernare și a primit uh, cel mai înalt uh, premiu al uh, Academiei uh, Olandeze de Științe pentru activitatea sa, premiul Spinoza. A mai primit și un uh, doctorat onorific în drept de către Universitatea din Dublin. Dragă Dire, ești o prietenă acestei, uh, acestei comisii și promovezi uh, Uh, transparența și deschiderea. Ai cuvântul pentru 10 minute. Am uh, să fiu și eu foarte neîndurător cu timpul vorbitorilor. Mulțumesc, domnule președinte, pentru cuvintele amabile. N-am să pierd timpul și am să trec direct la subiect. Uh, mă bucur că am acest prilej, am prilejul să fac acest lucru astăzi. Scopul meu ca profesor este de a uh, Uh, pune propunerea de modificare a regulamentului într-un context mai amplu legislativ și mai ales în contextul tratatului de la Lisabona, care este foarte, foarte semnificativ în acest domeniu, cel puțin din trei puncte de vedere. Am să vă arăt uh, și uh, câteva diapozitive ceea ce vreau să spun. Cred că există trei aspecte din punctul de vedere al cărora tratatul de la Lisabona este foarte important nu mai există doar trei, nu, nu mai există uh, doar trei uh, instituții vizate de principiul transparenței. De la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și uh, până la amendarea acestui regulament există o obligație legală pentru uh, transparență în uh, rândul tuturor uh, instituțiilor și agențiilor uh, europene. De ce? Pentru că trebuie să existe o, uh, un proces de uh, deschis de luare a deciziilor, iar acest lucru figurează chiar în articolul 1 al tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. De ce este atât de relevant tratatul de la Lisabona? E vorba de accentul pe care îl pune pe democrație ca parte fundamentală a um, construcției europene. Acest lucru figurează în tratat, iar felul în care este formulat acest principiu în uh, articolul 10 trebuie să fie prisma prin care judecăm totul. Regulamentul are uh, o vechime de 10 ani și el a avut un, uh, un context diferit, un, un temei juridic diferit. Acest lucru este iarăși relevant. Uh, nici eu nu pot să citesc ce am scris pe acest diapozitiv, nu nimic. Vreau să vă prezint câteva idei. Dar cred că primul lucru la care trebuie să facem referire este faptul că deschiderea, principiul deschiderii uh, include două aspecte și acest lucru este formulat în tratatul de la Lisabona foarte clar. Accesul la documente și participarea cetățenilor. Acestea două sunt aspecte îngemânate și foarte, foarte strâns legate între ele ca parte a um, procesului deschis de luare a deciziilor. Natura sa fundamentală ca principiu democratic este declarată de articolul 10, iar acesta este uh, principiul de aur. De fapt, n-ar trebui să ne bazăm pe regulamentul privind accesul uh, la uh, documente pentru a obține transparență legislativă. Totul provine din istorie istoria, din contextul istoric al Uniunii, puterea executivă aparținea Consiliului, a aparținut foarte mulți ani și Consiliul era obișnuit uh, să mm, ajungă la uh, proces de legislative prin negocieri diplomatice. Tratatul de la Lisabona schimbă acest lucru și spune foarte clar că se schimbă lucrurile. Nu este uh, surprinzător că în uh, cazul privind uh, Access Information Europe, uh, sentința dată de Curtea Europeană, a spus că publicul trebuie să aibă acces la informații în toate etapele procesului legislativ și aceasta e situația în care ne aflăm acum instanța, în cazul uh, Turco, la care ne referim foarte uh, adesea, a subliniat acest lucru, a subliniat importanța naturii transparente a procesului legislativ. Ce am observat eu în unele cazuri de la Turco încoace, este tendința din partea unor instituții de a spune foarte bine principiul uh, transparenței legislative este foarte frumos, dar ar trebui să fie mai puțin transparent procesul administrativ. Eu nu sunt de acord, pentru că tocmai de aceea avem acces la uh, procesul legislativ, pentru a ne asigura că administrația este transparentă de la uh, nivel până la nivelul statelor membre. Pentru a putea să aplicăm principiul responsabilității, nu așa? Uh, foarte uh, de curând, uh, avocatul general a argumentat că e foarte important ca cetățenii să știe, să cunoască motivele care duc la luarea unei anumite decizii. Tratatul de la Lisabona, de la care am și plecat, pune foarte mult accentul pe principiul democrației reprezentative. Și trebuie să recunoaștem faptul că în contextul Uniunii Europene suntem într-o fază de tranziție din acest punct de vedere. Nu uh, spun că avem un deficit de democrație, deși acesta există. Democrația reprezentativă nu este aceeași în Uniune, așa cum ea Uh, este pusă în aplicare în statele uh, membre. Avem și Parlament uh, European și Parlamente Naționale, avem, dar nu avem un sistem de democrație reprezentativă la nivel european. De aceea avem nevoie de principiul deschiderii chiar mai mult la nivel european decât la nivelul statelor naționale ca uh, rezultat al etapei în care ne aflăm uh, în termen de democratizare la nivel european. Deschiderea nu înlocuiește democrația reprezentativă și nu trebuie înțeles, înțeleasă ca o alternativă la uh, democrația uh, reprezentativă, ci ca o consolidare a acesteia. Deci transparența acoperă și legislativul și administrativul. Toate documentele trebuie să fie deschise. Acela nu e un drept uh, personal al administrației, ci un drept colectiv, fundamental pentru toți cetățenii. Nu e nevoie de niciun fel de justificare, de motivare. E parte integrantă a moștenirii democratice în Europa. Nu știu Uh, unde am ajuns cu diapozitivele și nici cât timp mai am la dispoziție. Da, am spus asta, iar acum aș vrea să subliniez încă două lucruri. Unul se referă la relațiile externe. Pentru că e foarte important să fie clar că principiul deschiderii este uneori contestat, se spune că uh, relațiile externe sau uh, siguranța publică pot uh, motiva încălcarea acestui principiu al deschiderii, dar trebuie să ne aducem aminte de articolul 1 al tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. Și acolo se spune că în domeniul uh, uh că principiul uh, deschiderii include și uh, uh, relațiile externe și siguranța publică. Un uh, exemplu bun în acest sens este uh, cel al negocierii cu Statele Unite, care este în desfășurare privind protecția uh, datelor personale. Sigur că putem intra într-o dezbatere uh, privind excepțiile în uh, aceste domeniu, dar cred că putem uh, spune pentru revizuirea regulamentului că trebuie să existe o nevoie de echilibru între dezvăluirea informațiilor și interesul public. Iar în final aș vrea să spun N-am, am de gând să repet uh, ceea ce scrie aici, am să mă concentrez numai pe ultimul punct, care cred că este un punct uh, crucial, și anume clasificarea documentelor. Cred că nu s-a discutat destul pe acest subiect și există o tendință care iarăși vine din tradiția europeană, multe instituții consideră că e vorba de regulamente de ordine interioară pe care și le uh, uh, autoimpune. Eu cred că tratatul spune clar că trebuie să existe o abordare orizontală a tuturor acestor instituții, agenții, organisme și așa mai departe. Regulile se aplică la toate nivelele pentru accesul uh, deschis, transparent la uh, documente. Cred că ar fi foarte bine să avem o discuție foarte serioasă și deschisă pe același nivel uh, cu discuția aceasta despre accesul la documente pentru a vedea care sunt necesitățile la nivel european, astfel încât să ne asigurăm că acest regim de secretizare nu subminează prevederile privind uh, accesul la informații. Și în final aș vrea să spun că instanța a fost foarte bună și pentru că a pus, uh, a, a consacrat anumite principii în funcție de cazurile pe care le-a uh, avut în, în lucru. Eu cred că trebuie să facă subiectul uh, unei dezbateri publice și uh, ține de legislativ ca uh, legiuitorul, Consiliul și Parlamentul European, Comisia în faza pregătitoare să își asume și ei răspunderile ce le revin. Thank you very much, Professor Curtis. Mulțumesc, doamna profesor Curtin. O să fac doar o scurtă prezentare uh, unui un coleg care este cunoscut de majoritatea eurodeputaților, Peter Hastings. Reprezentantul Autorității Europene pentru Protecția Datelor deține această poziție din ianuarie 2004. Domnule Hastings, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Mă bucur foarte mult să văd că Agenția Europeană pentru Protecția Datelor a devenit un participant obișnuit, un așa zis suspect obișnuit în cadrul discuțiilor privind accesul la documente. Și totodată mă bucur despre faptul că astfel se confirmă ideea că transparența guvernamentală și protecția datelor sunt uh, într-o legătură care nu poate fi evitată. Transparența este reflectată în tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și în Carta Drepturilor Fundamentale. Sunt amândouă văzute acolo ca fiind esențiale. Importanța drepturilor crește zi de zi datorită acestei așa numite societăți informaționale și, în acest context, uh, Autodeterminarea informațională menționată în titlul prezentării mele merge dincolo de controlul datelor personale și se referă și la posibilitatea de a lua decizii bine informate cu privire la chestiunile de interes pentru viața personală a unei anumite persoane și asta uh, implică transparența guvernamentală și transparența sectorului privat. În ceea ce privește guvernul, cetățenii au dreptul la amândouă un guvern deschis care să poată da socoteală și un guvern care se asigură că datele personale ale cetățenilor sunt prelucrate legal și corect. Deși, în anumite cazuri, transparența, uh, caracterul privat, și protecția datelor pot să devină contradictorii. În principiu, ele se întăresc una pe alta și asigură um, încrederea guvernului. Dați-mi voie să subliniez astăzi încă o dată faptul că rolul protecției datelor nu este acela de a împiedica accesul public la informații atunci când e vorba de date personale. Pentru a pleca, aplica normele, aplicarea normelor de protecție a datelor astfel, nu ar face decât să submineze credibilitatea acestei acțiuni ca atare. Deci, caracterul privat și protecția datelor nu fac decât să stabilească condițiile în care accesul la date personale poate fi considerat legitim. Sigur că există foarte multe informații personale a căror dezvăluire, dezvăluire nu ar fi legitimă fără acordul persoanei vizate. Exemple clare, date medicale despre personal sau așa mai departe. Însă, unele informații generale sau de natură pur profesională pot fi făcute publice chiar și fără acordul persoanei vizate și ar trebui să fie făcute publice atâta vreme cât se asigură faptul că interesul legitim al acestor persoane nu este prejudiciat. Astfel ajung la celebrul caz Bavarian Lager în care numele reprezentanților economici au fost șterse din uh, procesul verbal, iar în uh, sentința din iunie anul trecut, curtea a fost de acord cu Comisia că dezvăluirea acestor nume nu a respectat normele de protecție a datelor. Dar concluzia pe care o putem trage din acest caz nu trebuie să fie că aceste informații pot fi făcute acum public ce doar dacă persoana uh, implicată își exprimă acordul. După părerea mea, concluzia ar trebui să fie că dezvăluirea acestor date ar fi putut fi în conformitate cu normele de protecție a datelor dacă comisia ar fi acționat altfel înainte și ar fi trecut acele nume pe hârtie. Dezvăluirea celor cinci nume a agenților economici ar fi fost permisă dacă comisia ar fi avut o abordare proactivă, cum aș spune, numi o eu. Și ați auzit de dimineață ombudsmanul spunând cât de importantă este o asemenea abordare. Aceasta înseamnă să spui clar dinainte persoanelor vizate ce date personale pot fi supuse dezvăluirii publice. Cu câteva săptămâni în urmă, în martie, am publicat un document pe uh, site-ul Autorității Europene pentru Protecția Datelor, un document care explica în detaliu această abordare proactivă. Documentul ilustrează faptul că, în situațiile în care dezvăluirea publică a datelor personale este justificată, această abordare proactivă asigură o dezvăluire legală și corectă și informarea tuturor persoanelor pentru ca acestea să-și poată invoca drepturile pe care le au. Abordarea proactivă servește interesului cetățenilor care doresc acces la informațiile europene, dar și interesul persoanei vizate și, nu în ultimul rând, interesul instituțiilor europene, pentru că este o cale mai eficientă și am auzit referiri repetate la problemele personalului. Deci, o abordare proactivă reduce provara administrativă în viitor și numărul de situații complicate în urma unor cereri ă, cum s-a întâmplat în cazul Bavarian Lager. În document încurajăm administrația să adopte politici în cadrul acestei abordări proactive pentru a reuși să echilibreze toate interesele vizate. Uh, Instituțiile trebuie să se implice într-o cooperare constructivă și să învețe unele de la altele, schimb, făcând schimb de exemple de bune practice. Relevant pentru discuția din această uh, dimineață și este important și pentru revizuirea textului, domnule președinte, că cadrul juridic prezent nu oferă în consiliere suficientă în, pentru cazurile în care instituțiile nu știu care nivel de transparență este justificat și asta uneori se uh, duce la o gândire nesănătoasă. Noi spunem că, de dragul uh, securității juridice, cadrul juridic trebuie modificat și tocmai aceste linii directoare substanțiale uh, au fost avute în vedere în adoptarea amendamentelor în uh, plenara din uh, martie 2009. Acest uh, amendament a reapărut și în proiectul de raport al acestei comisii din mai anul trecut și el oferă liniile directoare necesare și clarifică faptul că un echilibru corect al principiilor uh, este în favoarea dezvăluirii publice a datelor personale dacă ele se referă la activitățile profesionale ale acelei persoane, dacă se referă doar la o persoană publică în calitatea sa de persoană publică sau dacă datele au fost deja publicate cu consimțământul persoanei respective. Susținem întru totul amendamentele adoptate de Parlament și sperăm, sincer, ca Parlamentul și Comisia să rămână pe aceeași linie și în discuțiile viitoare. În cazul uh, adoptării propunerii Comisiei de aliniere a regulamentului 1049 cu cerințele tratatului de la Lisabona, necesitatea juridică a revizuirii generale s-ar putea să scadă sau chiar să dispară. Însă există încă o necesitate morală de a îmbunătăți cadrul actual și și o să închei prin a spune că vă stau la dispoziție dacă aveți nevoie și pentru a vă ajuta să verificați, de exemplu, dacă amendamentele propuse continuă să respecte evoluțiile din ultima perioadă și vă rog să nu ezitați să mă contactați dacă aveți nevoie. Mulțumesc! o să mă îndepărtez puțin din calendarul prevăzut și o să fur câteva clipe de la sfârșitul acestei sesiuni pentru a vedea dacă există întrebări pentru doamna Curtin sau domnul Hastings. Nu. Vreau să spun că prezentările au fost atât de uh, grozave încât au răspuns deja la toate întrebările, dar văd că Heidi are totuși o întrebare. Ai cuvântul, Heidi. Da, domnule Hastings, ați făcut o sugestie foarte interesantă cu privire la felul în care procedura legislativă a regulamentului ar trebui să continue. Și poate că și uh, domnul Diamanduros și doamna profesor Curtin ar putea să spună câteva cuvinte despre acest lucru. Noi, ca Parlament, trebuie să alegem calea pe care să o urmăm dacă Comisia va um, continua în direcția acestei propuneri de extindere a domeniului de aplicare a regulamentului. Și atunci mă întreb cum să facem față acestor două propuneri. O să rog pe cele trei persoane menționate să răspundă foarte scurt. Domnule Curtin, doamna Curtin. How to respond to the, uh, to the two proposals? la cele două propuneri, da, avem reformarea din 2008 și noua propunere a Comisiei. Cum ar trebui să procedăm cu aceste două propuneri? e o, un răspuns foarte dificil. Din câte am observat, ultima modificare e o modificare de suprafață. Se numără ce figurează în tratat și se uh, uh, introduc aceste elemente în mod explicit în regulament. Personal, eu cred că, având în vedere clarificările apărute atât în jurisprudență, cât și în uh, formularea tratatului și în carte și felul în care e uh, formulată ea, nu cred uh, că putem să ne întoarcem și să uh, schimbăm, uh, să nu schimbăm regulamentul. Cred că e aspectul cel mai important. Celelalte sunt aspecte minore pe care le putem accepta, pentru că totul reiese din, reiese din tratat. Domnul Hastings, răspunsul meu e foarte simplu. Nu e nici, uh, nici uh, ci ambele. Uh, sfera de aplicare extinderei este foarte, o măsură bună, ar fi fost și mai util să o integrăm această extindere în propunere și nu e un motiv pentru a opri uh, aceste actualizări foarte importante care sunt pe tapet. Și eu foarte pe scurt sunt de acord într totul cu această idee cu ce a intervenit în ultima uh, propunere a Comisiei. E o sugestie pe care am făcut-o și eu colegiului comisarilor. Uh, dar un element mai uh, minor, respectiv să ne uh, adaptăm situația în perioada de tranziție, să explicăm că toate instituțiile, agențiile, uh, oficiile europene intră în sfera de aplicare a acestui regulament. Ceea ce sigur că trebuie, nu, nu înseamnă că nu ar trebui să continuăm celelalte priorități. Obiectivul este să nu pierdem prea mult timp, am dori ca cetățenii să aibă acces. Deci ar trebui să nu există tergiversări și deci și eu sunt de acord, nu ar trebui să fie o abordare de tip nici, nici, ci uh, și. Parlamentul și-a explicat uh, poziția și a făcut-o cunoscută în uh, regulament și în abordarea pe care eu și Comisia am luat-o, respectiv să uh, începem o revizuire amănunțire a regulamentului 1049, ținând cont de jurisprudență. Și astfel uh, pot să-l prezint pe următorul vorbitor, uh, Ni s-a spus întotdeauna că regulamentul 1049 afectează toate instanțele, toate agențiile și organismele și astfel uh, îi pot da cuvântul domnului Valerio Placo de la Curtea de Justiție Uniunii Europene, e consilier juridic la Curtea de Justiție și va vorbi despre transparență și activități fără caracter legislativ sau despre orice dorește el, atâta timp cât nu ne răpește mai mult de 10 minute. Mulțumesc. Nu am avut uh, de ales uh, în ce privește uh, tema transparența activității fără caracter legislativ. Am avut de ales însă în ce privește limba pe care, o pot, în care mă pot explica și deci îmi cer scuze față de colegii care trebuie să folosească căștile. Aș dori să-i, uh, să vă transmit salutările grefierului cursi care m-a rugat să-l reprezint la această audiere. Aș dori să vă prezint pe scurt uh, regimul uh, special juridic al accesului la documente aferent funcțiunii jurisdicționale al instituției noastre. Acest statut special este recunoscut în articolul 15 alineatul 3 din tratat cu, tratatul cu privire la uh, funcționarea Uniunii Europene. Chiar înainte de tratatul de la Lisabona, Curtea nu trebuia să uh, respecte obligații legate de transparență din articolul 255 din tratat, tratatul cu privire la Comunitatea Europeană. În prezent, Curtea trebuie să respecte aceste uh, cerințe de transparență și de acces la documente, însă doar când uh, exercită funcțiuni administrative. Deci tratatul de la Lisabona confirmă faptul că Curtea de uh, Justiție, în uh, funcțiile sale jurisdicționale, uh, în ce privește accesul la documente, uh, nu poate să rămână în afara acestei uh, propuneri a Comisiei de modificare a regulamentului 1049 care reia termenii folosiți de către tratatul de la Lisabona și deci exclude curtea din sfera de aplicare a regulamentului în exercitarea funcțiilor neadministrative, jurisdicționale deci. Accesul la documente inerent procedurii jurisdicționale trebuie să respecte prevederile statutului Curții de Justiție și a regulamentului de procedură a celor trei jurisdicții și uh, a uh, uh, instrucțiunilor pe care cele trei jurisdicții le-au dat grefierilor, mai ales în ce privește accesul la documente. Deci putem să rezumăm principiile care se aplică. Dreptul de acces nu există decât pentru părțile Uh, implicate care au acest drept de acces care uh, funcționează cu respectarea principiului contra, uh, contradictoriu. Deci toate deciziile adoptate, toate rapoartele, toate procesele verbale uh, sunt disponibile cu două limite. În primul rând se respectă secretul deliberărilor care figurează în statutul Curții de Justiție și apoi trebuie să se respecte și uh, datele personale deci documentele secrete sau confidențiale care adesea nu sunt la dispoziția uh, părților, mai ales în uh, spețele comune. Pentru a reveni la accesul public, la accesul cetățeanului la documente, regulile care se aplică din regulamentul de procedură prevede posibilitatea ca orice cetățean să consulte registrul actelor, nu și actele în sine. Bineînțeles, publicul are acces la jurisprudența uh, curții, la deciziile care de altfel sunt publicate pe, în, în baza unei uh, obligații uh, a curții și care uh, sunt disponibile și pe site-ul internet al curții și deci sunt la dispoziția cetățenilor. Însă, bineînțeles, pentru a respecta uh, informațiile confidențiale sau uh, anonimatul, uh, se aplică aceste principii dacă ele sunt emise de către jurisdicții. La autorizarea președintelui sau dacă uh, speța este pendinte, de, mă refer la președintele Uh, Tribunalului, a Camerei de Judecată, e valabil pentru Tribunalul Uniunii Europene. Deci, uh, președintele poate permite accesul la documente unei părți terțe când a fost uh, făcută o solicitare în scris și dacă partea terță în cauză vine cu o justificare a interesului legitim al său în ce privește accesul la documente. Și președintele de ședință Uh, trebuie să audieze partea uh, respectivă. Nu e vorba de un drept uh, propriu-zis, ci de o posibilitate de acces la documente pe care cetățenii o au la dispoziție. S-a spus că curtea nu trebuie să respecte uh, obligații când uh, exercită funcția jurisdicțională, ceea ce nu înseamnă că toate actele sunt scutite de aplicarea regulii cu privire, regulilor cu privire la dreptul de acces la documente. Și aici aș dori să fac trimitere la constatările curții din hotărârea sa din septembrie 2010, hotărârea uh, Suedia împotriva API și Comisie. În această hotărâre, curtea a luat o poziție conform căreia faptul că curtea nu trebuie să îndeplinească această obligație de transparență, nu exclude uh, accesul cetățeanului la memoriile prezente într o în cadrul unei proceduri jurisdicționale, când se face o solicitare în acest sens uh, față de alte instituții decât Curtea de Justiție. Deci regulamentul 1049 din 2001 are această menire de a se aplica și acestor memorii prezentate în cadrul unei proceduri jurisdicționale când e vorba de solicitări prezentate direct instituției, unei alte instituții decât Curtea de Justiție care deține aceste memorii. Curtea a precizat că aceste memorii, depuse în cadrul unei proceduri jurisdicționale, prin natura lor, fac parte din activitatea jurisdicțională. De altfel, sunt uh, partea cea mai importantă a acestei activități. Deci, solicitarea de acces la aceste documente efectuată către o altă instituție decât uh, Curtea de Justiție trebuie să fie tratată în contextul uh, aplicării regulamentului 1049 și având în vedere excepțiile cu privire la uh, aplicarea procedurii jurisdicționale din regulamentul 1049. <laughs> Încă două elemente importante. Respectarea Uh, legalității schimbului între cele două părți și o bună administrare a justiției. Cu alte cuvinte, să evităm presiunile externe care ar putea să ducă ca uh, dezbaterile și deliberările să nu se facă cu seninătate și, de asemenea, imparțialitatea părților. Întotdeauna există posibilitatea însă de a demonstra că prezumția de atingere nu e valabilă decât pentru spețele pendinte. Deci când o specie e pendintă, se precizează că accesul la aceste documente ar putea afecta interesele protejate. Dar această prezumție nu mai e valabilă când procedura a fost uh, încheiată, a fost, uh, cazul a fost încheiat. Deci, în funcție de conținutul documentelor, trebuie să verificăm dacă, într-adevăr, există acest pericol de atingere uh, a intereselor. Și în acest context trebuie să vă furnizez o informație. De exemplu, curtea recent a fost consultată de către Consiliu, care a, uh, trebuit uh, să răspundă la o solicitare de acces la memorii din partea unui stat terț în cadrul unei proceduri a, judiciare și în acest context, Curtea a estimat că, având în vedere că procedura deja era finalizată și deci că nu exista niciun indiciu conform căruia s-ar putea ca interesele respective să fie în, uh, în pericol, Curtea nu a emis niciun fel de obiecție și deci a dat undă verde acestui acces. Aș putea să mă opresc aici, dar dacă cumva există întrebări, sunt gata să răspund la ele. <clears throat> Mulțumesc foarte mult! Aș dori să le mulțumesc tuturor participanților pentru faptul că și-au respectat timpul alocat pe uh, subiecte foarte interesante, pasionante pentru fiecare dintre ei, suntem uh, uh, siguri. Aș dori acum să dau cuvântul domnului Alfredo Panarella, șef de unitate și consilier managerial la Banca Europeană de Investiții. El ne va vorbi de o gestiune Uh, sănătoasă a banilor publici. E un subiect care ne fascinează. Domnule Panarele, aveți cuvântul pentru 10 minute. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să respect acest termen de 10 minute. Este o onoare pentru mine să vă răspund astăzi abordarea noastră și experiența cu privire la accesul la documente. Banca noastră a început să <clears throat> pun la dispoziția publicului informații din 1997, atunci când regulamentul în acest sens a fost adoptat de către Comitetul Director. În ziua de astăzi, accesul, <clears throat> înainte de asta, accesul la documente era foarte redus. În contextul regulamentului 1049, regulile, regulile au fost revizuite <clears throat> și răspundem la orice solicitare din partea uh, Uh, instituția europeană pentru a adopta uh, reguli interne pentru a uh, pune la dispoziția publicului anumite documente. În 2006, în 2007 și în februarie 2010 am elaborat și am îmbunătățit uh, politica noastră de transparență. Toate aceste revizuiri au fost urmate au fost uh, precedate de consultări uh, publice, luând în uh, considerare toate evoluțiile apărute în cadrul legislativ, mai ales ca rezultat al Convenției Euro și aplicării acestei convenții tuturor instituțiilor și organismelor europene Regulamentul 1049 uh, uh, se aplică și uh, băncii noastre, iar politica noastră de transparență merge mult mai departe, respectând, desigur, principiile din regulament. În practică, textul nostru reflectă cuvânt cu cuvânt prevederile regulamentului politica noastră de transparență este bazată pe prezumția de dezvăluire, de pune la dispoziția informațiilor. Cu excepția uh, cazurilor în care există motive foarte uh, uh, serioase pentru refuz. Pentru că banca trebuie să păstreze încrederea și confidențialitatea pentru clienții săi. E necesară deci o abordare care să țină cont de interesele de afaceri atunci când tratăm informațiile confidențiale care ar putea aduce atingere părților și care ar și în acest sens noi suntem puțin uh, uh împiedicați uh, să uh, acordăm acces la informație, la orice fel de uh, informații. Atunci când e vorba de protejarea datelor personale, a drepturilor de proprietate intelectuală, deci avem aceleași uh, excepții ca și cele prevăzute în regulamentul 1049. Acestea fiind spuse, Banca de Investiții nu are nimic împotriva uh, pune la dispoziția informațiilor referitoare la parteneriatele noastre cu diverse companii sau organizații. Fiecare Orice membru al publicului are dreptul de a cere și primi informații din partea băncii. Atunci când ia în discuție o asemenea solicitare, banca nu face niciun fel de discriminare. De, dar pentru a proteja pentru a ne proteja de anumite uh, neajunsuri în respectarea acestui, uh, acestei politici de transparență, avem un mecanism de uh, apel. Uh, se poate se pot face solicitări către Secretariatul General și avem un sistem de mm, aplanare a situațiilor conflictuale nu, nu s-a ajuns cu astfel de proceduri până la nivelul Curții Europene de Justiție. Mecanismul uh, acesta a fost uh, inițial uh, limitat la persoanele fizice, cetățeni europeni sau persoanele juridice cu sediul social în Uniune. pentru a acorda și uh, non-rezidenților europeni accesul la uh, informații, am uh, încheiat memorandumul de înțelegere sau acorduri internaționale cu uh, fiecare stat uh, din afara Uniunii Europene, astfel încât și uh, cetățenii alții decât cetățenii europeni și persoanele juridice cu sediul în afara Uniunii să poată avea acces la aceste informații. As a new body, obviously the EIB is committed to achieving the best. Ca o instituție tânără, banca își propune să atingă un nivel uh, cât mai mare de transparență în toate activitățile sale. Considerăm că acest lucru este partea misiunii uh, noastre în cadrul Uniunii Europene și din acest punct de vedere suntem de asemenea angajați în revizuirea politicii de transparență la fiecare trei ani pentru a ține pasul cu progresele din industrie și uh, cu progresele legislative. facem toate uh, eforturile în acest uh, sens și în uh, raport cu celelalte instituții financiare, mai ales uh, datorită faptului că există un dialog constant și um, reciproc avantajos cu aceste uh, instituții. Avem un dialog foarte bun și cu Comisia de Buget a Parlamentului și cu alte comisii și uh, de foarte multe ori am primit uh, sugestii prețioase în acest sens. Rezoluția votată luna trecută la Strasburg uh, la propunerea domnului Cuta și este una uh, dintre cele mai recente uh, sugestii de acest tip care ne-a ajutat să facem progrese și să transformăm Banca Europeană de Investiții într-un instrument financiar care să pună la dispoziție servicii de calitate. Cam atât am avut eu de spus. Vă mulțumesc pentru atenție. Da, mulțumim și noi, domnul Panarela, și vă mulțumesc că, că v-ați limitat la, nu numai la cele 10 minute acordate, ci chiar ați făcut economie de timp. Acum trebuie să mai aduc trei oameni aici la prezidiu, însă cei care vor uh, păși înapoi în sală vă stau în continuare la dispoziție pentru uh, întrebări. Da, deci acum vom, uh, vă propun să deschidem sesiunea de întrebări și răspunsuri, de comentarii, după care membrii prezidiului vor fi, se vor roti. Aveți, deci, uh, întrebări, uh, comentarii, observații? Vă rog. Uh, this is a for... Este o întrebare pentru reprezentantul Băncii Europene de Investiții, dar și pentru instanță. Vă rog să-mi explicați pe scurt cum înțelegeți formularea Tratatului de la Lisabona de sarcini administrative, atât pentru uh, tribunale cât și pentru Banca Europeană de Investiții. Și pentru BEI nu am înțeles exact cum veți aplica această dispoziție. Spuneați că normele noastre de transparență merg mai departe decât articolul 15 din tratat. Care dispoziție, întreabă președintele? avem nevoie de o claritate suplimentară. Cum interpretați sarcina administrativă din articolul 15 a tratatului care spune că regulamentul se aplică instanțelor și uh, băncii europene de investiții doar în exercitarea sarcinilor administrative? Nu este un lucru clar pentru noi ONG-uri uh, și aș vrea să știu cum înțeleg ei această dispoziție. Iar pentru BEI, spuneați că normele de transparență merg dincolo de articolul 15 din tratat și că respectați regulamentul, dar la fiecare cerere pe care vă facem ne reamintiți că regulamentul vi se aplică dumneavoastră doar uh, pentru sarcinile administrative. Da, este o întrebare foarte bună pentru un avocat cu foarte multe răspunsuri. Ce putem noi face este să vă trimitem uh, politica uh, BEI și după cum spuneați mai devreme, cum spuneam mai devreme în prezentare, uh, punerea în aplicare a regulamentului nu li se poate imputa lor, ci regulamentului. Nu o să vă dau din nou cuvântul pentru că sunteți avocat și o să folosiți la maxim această oportunitate. Mai degrabă dau cuvântul reprezentantului Băncii Europene de Investiții și uh, o să rog și pe colegul de la Curtea Europeană de Justiție să continue. Vis-a-vis -vis de sarcina administrativă este foarte simplu. Lucru în progres. Este un lucru în progres. Ținem uh, permanent legătura cu Comisia și încercăm să vedem cum să explicăm acest, uh, această sintagmă din articolul 15, dar este o muncă în desfășurare. Vis-a-vis de cealaltă idee, eu sunt puțin surprins să vă aud că respingem toate cererile dumneavoastră. Nu am spus că le respinge, spune vorbitoarea. Nu o să dezbat vis-a-vis -vis de cererile uh, unui singur ONG, spune președintele. Da, mulțumesc. Dau cuvântul colegului de la Curtea Europeană de Justiție. Ideea este studiată în contextul adoptării normelor interne. Deci eu nu pot să prejudiciez uh, aprecierile care se vor face vis-a-vis -vis de acest subiect. Din punct de vedere personal, vă pot spune că funcția administrativă se referă la chestiunile de personal, la aplicarea regulamentului financiar al comunității. Deci exist- sunt câteva subiecte, ca de pildă achizițiile publice. acoperite de această sintagmă, cu excepții uneori pentru protecția unor interese vizate. Mulțumesc! după cum am spus, fără a aduce atingere deciziilor ulterioare și anunțurilor care se vor face în acest sens. Domnule Diamanduro, să aveți și noastră o observație? Da, foarte scurt, domnule președinte. Vreau să subliniez trei puncte. 1. Ca să fac legătura cu uh, remarca privind proactivitatea. Proactivitatea reprezintă nucleul acestui regulament sau a ceea ce ar trebui el să însemne. Deci vreau să subliniez această idee. Instituțiile trebuie să se gândească dinainte, să gândească în perspectivă atunci când pregătesc un document și să introducă în el posibilitatea de a li se solicita acces la documente pentru a evita uh, să trateze această problemă ulterior. Este un punct extrem de important și vreau să spun din nou public faptul că secretarul general al Comisiei este conștient de acest fapt și am vrut să comentez și eu vis-a-vis -vis de uh, comparativ cu direcții generale care nu au internalizat acest mesaj. Apoi, în ceea ce privește Curtea de Justiție, vreau să spun că ea a oferit linii directoare foarte importante privind interpretarea precisă a multe din, multor dintre aceste uh, dispoziții și sper că va continua să facă acest lucru, mai ales în ceea ce privește accesul la documente uh, în cazul statelor membre. E foarte important, uh, așa cum s-a întâmplat și în Suedia, dar și în alte state. 3. Vis-a-vis de Banca Europeană de Investiții, domnule președinte, eu, ca ombudsman, vreau să spun oficial că, în cadrul președinției domnului Meistat, BEI s-a schimbat din a fi es- esențialmente o instituție care spune îmi pare rău, ne-am întors și nu putem să fim uh, forțați să fim prea accesibili la o instituție care spune clar suntem o bancă, dar și o instituție europeană, deci trebuie să dăm socoteală și vom face informațiile noastre accesibile. Am avut o relație foarte pozitivă cu BEI, tocmai cu privire la acest subiect, pe baza observației dumneavoastră vis-a-vis vizavi de prezumția de dezvăluire. Mulțumesc, domnule președinte. Da, mulțumim. Dacă nu mai sunt alte observații sau comentarii sau întrebări, o să-i rog pe membrii noului prezidiu să ni se alăture. Sunt reprezentanții ai Frontex, Europol și Agenția Europeană de Mediu. Și mulțumesc din nou formal participanților care părăsesc acum prezidiul. This is the final session on e vorba de ultima uh, sesiune, transparența în agențiile UE, avem reprezentanții Frontex, Europol și Agenții Europene de Mediu și aș dori acum să dau cuvântul reprezentantului uh, șefului unității juridice, domnul Sakari Warren Sola. Englezii nu prea pronunță bine numele. Uh, eu mă conform cu acest uh, stereotip și îl accept. Uh, mulțumesc foarte mult. Ați pronunțat aproape bine. Warren Sola se pronunță numele meu, dar nu e nicio problemă. Știu că nu avem mult timp la dispoziție, încerc să fiu cât se poate de succint, aș dori să vă uh, spun câteva cuvinte despre Frontex, pentru că majoritatea poate nu știți uh, cine e Frontex. Frontex este o agenție europeană, misiunea sa este să coordoneze și să înlesnească uh, controlele la graniță efectuate de autoritățile vamale ale statelor membre. Uh, deci uh, Frontex a reușit în urma cooperării Schengen sau achiului Schengen, ceea ce înseamnă că frontierele externe ale Uniunii Europene ar trebui să fie să beneficieze de un nivel similar uh, extrem de strict de control. Și Frontex a fost înființată tocmai pentru a coordona activitățile comune ale statelor membre la granițele externe. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați ascultat la uh, uh, explicațiile legate de primul uh, diapozitiv. În ce privește transparența și accesul la documente, regulamentul Frontex, deci regulamentul de înființare a Frontex, este foarte modern din punctul meu de vedere. A fost adoptat în 2004. În acest uh, regulament se stipulează că agențiile sau Frontex pot comunica la propria inițiativă publicului în mod uh, uh, viabil, rapid, ușor de înțeles uh, cetățenilor informații despre activitățile noastre. Deci, iată, în conformitate cu regulamentul, avem o obligație în legătură cu posibilitatea acestei comunicări, ceea ce înseamnă pe plan concret că Frontex a adoptat o politică proactivă de comunicare, una dintre unitățile noastre Uh, cea înființată în 2005, prima, se numea uh, Unitatea de Informare Publică. Deci am uh, angajat personal pentru a difuza declarații de presă în legătură cu activitatea noastră. Articolul 28 mai stipulează și că Frontex trebuie să respecte regulamentul 1049. Însă nu trebuie să uităm că 1049 e un regulament care vizează accesul la documente și nu accesul la informație. Și, deci, această obligație de a comunica proactiv e mai vastă. Însă diferența cea mai mare e că accesul la documente e reglementat de către regulamentul 1049, ori accesul la informație nu e uh, reglementat sau nu intră în, uh, sub incidența acestui articol, ci sub incidența regulamentului Frontex, care uh, prevede că Frontex poate comunica informații. Am mai adoptat management, uh, sau bordul de, uh, comitetul de conducere a adoptat în 21 septembrie 2006 o decizie în ce privește um, dispozițiile practice legate de aplicarea regulamentului 1049. Această decizie a Comitetului Director urmează să fie actualizată în curând, având în vedere de evoluțiile și noile necesități apărute și și uh, având în vedere uh, un posibil nou regulament pe care îl discutăm noi astăzi. Și dacă se va ajunge la o concluzie la Parlament și la Consiliu, ne vom uh, actualiza regulile interne de funcționare. Câteva cuvinte în legătură cu solicitările legate de accesul public la documente. Avem foarte puține astfel de solicitări și nu spun acest lucru pentru că uh, v-aș invita pe toți să solicitați acces la documentele noastre. Avem resurse foarte limitate la dispoziție. Însă, acesta este poate tocmai datorită politicii noastre foarte proactive de comunicare. Avem aproximativ 10 astfel de, de astfel de solicitări pe an. Deci nu sunt foarte numeroase. Avem însă o procedură foarte uh, detaliată pentru respectarea uh, cerințelor. Câteva exemple concrete. Deși, așa cum vă spuneam, nu avem decât 10 solicitări pe an, am uh, acumulat o anumită experiență. Regulamentul 1049 și aplicarea sa nu pune probleme Frontex. Totuși, există patru aspecte la care aș dori să mă refer, așa cum am spus și înainte. În primul rând, regulamentul nostru vizează, regulamentul 1049 vizează accesul la documente și nu accesul la informații. Totuși, majoritatea celor zece solicitări anuale uh, vizează uh, cereri de informare. Informare în legătură cu un număr de migranți uh, clandestini sau a solicită unui, unui număr de solicitanți de azil sau uh, de activități transfrontaliere. Și nu există niciun fel de document care să conțină astfel de, de informații ceea ce înseamnă că trebuie să uh, desfășurăm tot felul de studii și de investigații la nivel intern pe care să le, uh, rezultatele cărora să le compilăm și să le uh, includem într-un document. Deci, încă o dată, nu e vorba de accesul la documente, ci accesul la informații. Apoi, Uh, documentele care provin de la statele membre. Frontex înlesnește și coordone, coordonează activitatea statelor membre, ceea ce înseamnă că activitatea noastră se bazează pe înțelegere și pe încrederea statelor membre față de uh, Frontex. Și primim foarte multe informații din partea statelor membre. Uh, efectuăm tot felul de analize de risc în ce privește riscurile uh, care apar la granițele externe. În ce privește aceste riscuri, materia, materia primă, uh, documentele principale vin de la statele membre și ele, bineînțeles, aceste documente sunt confidențiale. Deci, am avut puține întrebări legate de informații care provin de la state membre. Și în conformitate cu regulament, trebuie să transmitem solicitarea statului membru respectiv, trebuie ca statul să fie consultat și statele membre câteodată nu înțeleg sistemul și adesea dau un răspuns negativ. Și în calitate de consilier juridic, trebuie să conving statul membru respectiv că are dreptul de veto, dar trebuie să își justifice decizia în conformitate cu jurisprudența. Trebuie să, uh, ca statul membru să furnizeze explicații de ce nu poate să împună la dispoziție uh, documentul respectiv. Și sper ca noul regulament să rezolve uh, această problemă. Un alt domeniu în care avem experiență practică o eliminare parțială a documentelor. Avem așa numitele rapoarte de evaluare sau planuri operaționale. E vorba de un document care conține uh, zeci, dacă nu chiar sute de pagini și majoritatea acestor documente pe alocuri conțin și informații pe care le-am primit de la statele membre, care sunt considerate confidențiale. Când spun uh, o eliberare parțială a documentelor, uh, ei bine, toată, uh, toată această formulare ascunde o muncă imensă, titanică pentru noi. Trebuie să parcurgem documentele pagină cu pagină și să eliminăm anumite aliniate. Deci povara administrativă este foarte mare. Însă am găsit o soluție inovatoare pe care încercăm să o punem în aplicare și de această dată în mod uh, proactiv. Înainte înaintea uh, rapoartelor de evaluare și nu a planurilor operaționale, deci înainte de aceste rapoarte, de la începutul procesului, uh, publicăm uh, versiunea publică sau pentru public și versiunea internă. Deci când cineva își exprimă interesul față de operație, putem să-i punem la dispoziție versiunea publică și unele informații, informații rămân uh, intern, pe plan intern care nu sunt pertinente pentru uh, opinia publică și care uh, sunt, uh, uh, trebuie să respecte principiul confidențialității. Și mai avem experiență și în ce privește uh, documentele confidențiale, articolul 9, documente care au devenit confidențiale uh, în conformitate cu regulile uh, instanței care le-a emis. Nu avem uh, prea multă marjă de manevră într-o astfel de situație. Și ne-am confruntat cu astfel de exemple în activitatea noastră, pentru că am constatat că secretizarea documentelor se face foarte ușor fără motive întemeiate. De ce un document uh, este, uh, a devenit uh, confidențial sau secret? Și, și aici s-ar putea să ne puteți ajuta pe viitor. Mai am două minute la dispoziție. În general, propunerea Comisiei în ce privește reformarea regulamentului nu ne pune probleme în mod special. Am parcurs acest document, ne convine, și am uh, enumerat uh, în această listă o parte din uh, domeniile specifice care ne interesează, am menționat o parte dintre ele. Există o nouă excepție legată de siguranța persoanelor juridice, trebuie să vedem ce înseamnă. Apoi mai există un alt motiv, proceduri de selecție imparțiale, Uh, folosim uh, sisteme, de, sisteme informatice pentru licitații, poate că și acest aspect ar trebui să fie aprofundat, documente care nu pot să fie identificate, încă o dată uh, trebuie să vedem dacă e vorba de acces la documente sau la informație, sper că vom obține clarificări în nou regulament, plățile pentru documentele puse la dispoziție, e o noutate interesantă, noi nu am cerut niciodată finanțare, nu știu dacă în aceste vremuri de restriște, dacă o astfel de solicitare e chiar utilă și apoi uh, relația între accesul public și protecția datelor personale. L-am ascultat pe domnul Hustings. Aici uh, persistă o incertitudine uh, datorită unui, unui, unui caz recent și sper că regulamentul va clarifica toate aceste incertitudini. Mulțumim, domnule Warren Sola, pentru această prezentare, pentru această prezentare foarte interesantă și aș dori să vă dau o asigurare. Eu nu aș studia propunerea Comisiei uh, în propunerea de reformare a regulamentului, aș studia ce propune Parlamentul mai degrabă pentru că noi mergem mai departe decât uh, propunerile Comisiei și ale Consiliului. Când mă refer la Comisie și la Consiliu, mă refer la instituții și nu la persoane, la persoanele care activează în aceste instituții. Acum aș dori să dau cuvântul șefului Unității Juridice Europol, domnului Dietrich Newman. Aveți cuvântul. 10 minute. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, vă mulțumesc că m-ați invitat aici. E o plăcere și o onoare să vorbesc uh, la Parlamentul European. Intervenția mea are un singur diapozitiv și se limitează la câteva puncte la care Europol vă roagă să vă gândiți atunci când uh, Comisia noastră și plenara mai târziu vor discuta uh, reformarea regulamentului. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre operațiunea pe care am desfășurat-o uh, recent și presa a preluat-o în martie. Uh, au fost arestați 184 de uh, suspecți uh, în cazuri de abuz uh, sexual împotriva copiilor. Uh, 670 de suspecți au fost identificați, 230 de copii au fost uh, uh salvați. Uh, vreau să vă vorbesc despre felul în care uh, acești acuzați își păstrau, își protejau identitatea și informațiile. Au avut mai mult de 4200 uh, de rapoarte și am înregistrat uh, mai multe succese uriașe de acest tip și am putea să o facem în continuare dacă uh, păstrăm Europolul ca pe un paradis al informațiilor de această natură. Vreau să vă rog să aveți încredere în Europol și spun asta că a fost polițist, pentru că polițiștii Uh, sunt obișnuiți uh, să păstreze cu sfințenie informațiile pe care le uh, primesc. Nu se poate lucra într-un mediu în care informațiile uh, sensibile nu pot fi protejate, mai ales în cazul uh, anchetelor în desfășurare. E vorba, deci, de informații la care doar uh, autoritățile de uh, punere în aplicare a legii au acces. Thing which is horrendously small, but you all have good eyesight, I suppose. Scrisul este mic, dar sper să puteți citi, pentru că vreau să vă spun că Europol uh, manipulează un, un volum uh, foarte mare de uh, date personale, de informații sensibile și uh, trebuie să ținem cont și de felul în care uh, accesul la informații uh, pentru public este reglementat în legislațiile naționale, pentru că există principii care guvernează activitatea diverselor instituții. Trebuie să vă mai spun că Europol are un regim foarte strict de responsabilitate, de, de răspundere răspundem în fața statelor membre, uh, în fața Consiliului, uh, în parte și în fața Parlamentului. Directorul meu, domnul uh, Wainwright, a fost invitat la, acest, la această comisie luni. Trebuie să supraveghem felul în care se manipulează informația în felul în care se gestionează informația, trebuie să raportăm și din punct de vedere bugetar uh, Parlamentului. Suntem uh, răspunzători și în fața uh, Comisiei de Audit și, până la urmă, transparența noastră este asigurată prin faptul că informațiile pe care le transmitem statelor membre pot fi făcute publice și pot fi contestate în instanțe. Deci, avem și uh, noi un uh, regim uh, pentru accesul publicului la informații și am reformat și noi această regulă internă pe care o avem. Acum Comitetul uh, director uh, decide uh, informațiile care pot fi făcute publice. Conform regulamentului 1049, cetățenii au acces la toate documentele Europol și asta cuprinde și informațiile din datele noastre de bază, de, din bazele noastre de date. Motivele pentru refuz sunt exact aceleași ca și în uh, actualul regulament, majoritatea celor 29 uh, de cereri pe care le-am primit în 2010 au fost uh, satisfăcute. Doar uh, în patru cazuri nu am putut să facem publică informația. Cred că trebuie să menținem un echilibru între accesul cetățeanului la uh, documente și uh, dreptul cetățeanului la propria siguranță. În acest context, legiuitorul a transpus în articolul 15 uh, a menționat la articolul 15 și Banca Europeană de Investiții și Curtea Europeană de Justiție și acolo există posibilitatea ca să uh, punem la dispoziție doar uh, informații de natură administrativă și în ceea ce privește agențiile ce țin de siguranța Uniunii, uh, sunt uh, și uh, ele incluse aici. Cred că dreptul la propria siguranță, care se materializează în mai multe locuri din tratat și nu doar la articolul 88, trebuie să se uh, materializeze și în posibilitatea de a refuza accesul la informații atunci când uh, informațiile vizate țin de siguranța publică. Uh, exemplele ar fi um, informațiile legate de operațiuni în desfășurare, de uh, activitățile Europol în statele membre și aceste uh, aceste excepții vin din propria mea experiență. Știu că dezbaterea este mult mai amplă, dar vreau să vă împărtășesc numai vederile noastre. Excepțiile nu trebuie să fie foarte uh, înguste. Europol are relații și cu țări terțe și este obligată, prin intermediul acordurilor bilaterale, să nu dezvolte informațiile pe care le primește de la aceste uh, țări terțe fără consimțământul lor. Următorul punct se referă la faptul că cetățenii au dreptul la uh, au dreptul au dreptul să uh, acceseze informația, dar uh, acest drept trebuie cântărit uh, în comparație cu uh, dreptul la propria siguranță. Iar uh, activitatea agenției noastre nu trebuie să fie subminată prin dezvăluirea de informații sensibile. Este ține de natura specifică a Europol faptul că avem o, un sistem de informații extensiv, dar ar trebui ca Europol să fie exceptată de, uh, în cadrul regulamentului privind accesul la documente. Nu sunt la fel de optimist ca colegul meu de la Frontex, care face o distinție clară între informații și documente. De fapt, uh, lucrurile sunt asta e cam același lucru. Sper să nu ajungem la o, o lacună legislativă, desigur. Europolul are un regim uh, permite uh, cetățenilor să uh, aibă acces la informațiile despre propria persoană în condițiile prevăzute în legislația privind uh, protecția datelor. Mai sunt trei elemente despre care vroiam să vă vorbesc, dar poate că am să mă refer numai la ultimul dintre ele. Dezvoltarea funcțiilor și a numelor uh, uh, personalului Europol este problematică, chiar și în cazul în care uh, Uh, e vorba de cazuri în justiție. Mm, și în special în cazul în care acești ofițeri se ocupă de uh, cazul ce implică crima organizată. Eu aș uh, pleda pentru exceptarea sistemelor de date pe care Europol le are, pentru că altfel am fi tot timpul uh, într-o situație de încălcare a regulamentelor. Dacă ne uităm la articolul 15, trebuie să ne gândim dacă nu cumva Europol ar trebui să fie menționat doar în contextul publicării datelor uh, de ordin administrativ și nu în cazuri în care este vorba despre uh, activitatea, de, uh, activitatea polițienească sau de cazuri uh, în curs de anchetare. Deci aceste documente nu ar trebui făcute publice. Cam asta ar fi ce am avut eu de spus. Vă mulțumesc uh, că mi-ați acordat câteva secunde în plus și sunt gata să vă răspund la uh, întrebări. Mulțumesc! Mulțumim domnului Newman. Sigur că o să acord uh, întotdeauna unui fost polițist câteva secunde în plus și, desigur, comisia noastră uh, salută orice material pe care doriți să ne-l trimiteți în ceea ce privește uh, preocupările noastre referitoare la reformarea regulamentului. Ultimul, dar nu cel mai puțin important, pe lista noastră de vorbitori, reprezentantul Agenției Europene de Mediu, șeful uh, biroului de la Bruxelles, e vorba de Josian Rivier. Aveți cuvântul. Madame le Président, Doamnă, domnule președinte, vă mulțumesc pentru că ați invitat Agenția Europeană de Mediu să participe la lucrările dumneavoastră de astăzi. Voi începe intervenția mea printr-o scurtă prezentare a agenției noastre și a activităților sale, după care vă voi prezenta experiența noastră în domeniul dreptului la, uh, de acces la informații despre mediu și la, la documente administrative în cadrul regulamentului Arhus, despre care s-a vorbit și mai devreme. Aceste două regulamente uh, sunt uh, indisociabile când vine vorba la acțion, modul în care uh, trebuie să acționeze agenția noastră. Agenția Europeană de Mediu e o agenție a Uniunii Europene funcționează la Copenhaga din 1994. Misiunea sa constă în furnizarea către decidenții politici și către public informații țintite, pertinente, fiabile și independente pentru a susține dezvoltarea durabilă și a contribui la o ameliorare semnificativă și cuantificabilă a mediului în Europa. Agenția, în procesul de elaborare și adoptare a legislației comunitare de mediu, schimbă tot felul de informații, documente, studii, date, indicatori și alte date cu Comisia Europeană, Parlamentul European, desigur, și Consiliul European, precum și cu statele membre ale agenției, care sunt 32 la număr, pentru că sunt cele 27 state membre, precum și Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Turcia și um, Elveția. Dincolo de acest uh, nucleu de actori politici europeni și naționali, ea colaborează și cu alte instituții europene, precum Comitetul European Economic și Social, Comitetul Regiunilor și cu alte agenții ale Uniunii Europene. Dincolo de cadrul instituțional, lumea academică și științifică, întreprinderile, organizațiile neguvernamentale și mai ales cetățenii europeni sunt utilizatori importanți ai informațiilor noastre. Agenția operează, deci, într-un domeniu care nu este rezervat doar decidenților politici europeni și naționali, ci și cetățenilor europeni care sunt interesați de accesul la documente oficiale și la accesul la eh, documente de mediu ei doresc să fie informați și să participe la luarea deciziilor care le afectează viața zilnică în domenii precum calitatea aerului sau a apei sau pactele de mediu pentru sănătate. În ceea ce privește dreptul de acces la documentele oficiale, aplicarea regulamentului 1049 a fost uh, revizuită printr-un regulament constitutiv din 2003. Consiliul de Administrație al Agenției din acel moment a adoptat reguli de punere în aplicare a regulamentului pe care le puteți găsi pe site-ul agenției noastre sau în anexa acestei prezentări. În 2004, Consiliul de Administrație a adoptat totodată Codul European de Bună Conduită Administrativă pentru a asigura transparența, fiabilitatea și claritatea funcționării agenției vis-a-vis de partenerii și utilizatorii săi. Acest cod a fost elaborat de mediatorul european și el gestionează relațiile noastre cu publicul. În practică, toate documentele oficiale ale agenției sunt accesibile cu excepția um, ex, excepțiile din cadrul articolului 4 al regulamentului privind respectul vieții private sau atingerea protecției intereselor comerciale. Un jurist este responsabil în cadrul agenției noastre de cererile de acces la documentele oficiale și participă la formările organizate de Secretariatul General al Comisiei. Cererile oficiale de acces la documentele administrative cum a spus și colegul meu de la Frontex, sunt, tot, sunt destul de puțin numeroase și în acest moment ele nu se referă decât la um, cereri de ofertă privind achizițiile publice sau procedurile de recrutare. În ceea ce privește actualizarea regulamentului 1049 în urma tratatului de la Lisabona și în special articolul 1515.3 care extinde uh, domeniul de aplicare, agenția noastră este, agenția noastră primește favorabil această decizie. Tocmai am fost informați de Comisia Europeană că se va formaliza dreptul de acces la documente uh, pentru agențiile, uh, deși regulamentul inițial nu acopera decât Comisia, Parlamentul și Consiliul. Orice modificare a regulamentului care are în vedere ameliorarea și transparența um, documentelor pentru public va fi pusă în aplicare de agenție din momentul adoptării sale. Dat fiind obiectul misiunii noastre, punem totodată în practică și regulamentul 1367 care se referă la aplicarea de către agențiile Uniunii de dispozițiile Convenției de la Arhus privind accesul la informație la mediu și participarea publicului și accesul la justiție în domeniul mediului. În practică, cererea de acces la informații de mediu care vin de la cetățenii europeni sunt din ce în ce mai numeroase și se referă în mod esențial și apar în mod esențial pe site-ul web disponibil la adresa pe care o vedeți pe slide. Acest site este într-adevăr unul dintre serviciile publice de informare în domeniul de mediu cel mai, dintre cele mai complete uh, Cetățeanul european poate găsi nu doar informații, ci și să pună informații on, întrebări online. Toate rapoartele, sintezele și articolele publicate pot fi descărcate liber și um, gratuit. În prezent veți găsi acolo raportul cincinal privind starea mediului în Europa, publicat la sfârșitul anului 2010, disponibil în toate limbile oficiale ale celor 32 de state membre ale agenției. Pentru a ilustra, iată încă uh, niște date suplimentare vis-a-vis de traficul pe site-ul web cam zero de vizite pe an în medie în ultimii doi ani. Site-ul web este unul dintre cele mai vizitate din Uniunea Europeană. Secțiunea cea mai vizitată se referă la datele și la hartele, hărțile geografice de mediu. Originea uh, vizitatorilor uh, este din Regatul Unit, Germania, Italia și Spania, iar conținutul site-ului este disponibil în baza unei licențe Creative Commons care autorizează copierea și utilizarea tuturor documentelor sub rezerva citării sursei Agenției Europene uh, de Mediu mediu. În concluzie, domnule președinte, aș dori să subliniez faptul că Agenția Europeană de Mediu dorește să își îndeplinească obiectivul în mod transparent, obiectivul său fiind acela de a acorda cetățenilor europeni acces facilitat la informații pertinente pentru a elabora, pune în practică și evalua politicile de mediu. În așteptarea reformării regulamentului 1049, ea va încerca să facă documentele sale și mai, um, documentele sale și mai larg disponibile pe intranet, astfel încât publicul european să găsească răspuns la întrebările cotidiene în domeniul mediului și ele să fie integrate în mod corespunzător în procesul decizional. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră, doamna Rivier. Mă bucur să vă reasigur că Parlamentul nu va acționa în, în cadrul niciunei reviziuri care, revizuiri care a fost transmisă Comisiei în mandatul anterior și care este reținută de președintele actual al Comisiei Libe. Deci, văzând ceea ce a realizat Parlamentul în poziția sa, este un document pe care l-am aici. Documentul 3, nu văd foarte bine ce scrie, dar vă puteți face o idee clară despre modul de gândire a Parlamentului și când spun Parlament, mă refer la majoritatea grupurilor politice din Parlament, nu la unanimitatea acestora, din păcate. Mai avem, cred, un minut sau două pentru o sesiune foarte scurtă de întrebări sau observații. Diedra, te rog. I'll be brief. Um, just... Mulțumesc. Foarte succint. Aș dori să revin la contribuțiile foarte interesante. În ce privește felul în care Uniunea Europeană Uh, procedează nu numai cu documentele uh, clasificate și cu agențiile uh, privind documentele secrete. Eu personal nu aș fi pentru limitarea accesului Europol la documentele publice. Însă ar trebui să avem o strategie internă de securitate care trebuie să fie revizuită, în care toți actorii care cooperează, care obțin confidenții inter... confidențiale, să fie luați în calcul. Două aspecte, tot pe scurt. Această chestiune a documentelor confidențiale care tot uh, revine este foarte importantă există o supra uh, eh, a documentelor. Se întâmplă în Europeană, în statele membre, în SUA, există statistici. Uh, se pare că acest proces de uh, clasificare a documentelor e în creștere, e ca un bulgăre de zăpadă care uh, se rostogolește, totul devine secret, uh, top secret, ultra secret și documentele subiacente. Și o ultimă remarcă. Uh, Orcon, așa numita uh, Orcon Creep, spionul Orcon, e controlul la origine uh, care se răspândește tot mai mult și în europeană, e practicat de tot felul de actori și ar trebui să revizuim acest, să ținem cont de acest aspect și în reformarea acestui regulament. Ellen, dacă nu uh, să nu ne iei prea mult timp ar fi bine. Două aspecte. Aș dori să mă refer la definiția documentului. Ideea că informația salvată în bazele de date electronice nu reprezintă informații care intră în sfera de aplicare a dreptului de uh, acces la documente pentru că aceasta ar contraveni dreptul internațional. Și aș dori să felicit Agenția Europeană de Mediu în ce privește această, uh, această cre abordare creativă. Uh, open source, eu am vorbit uh, despre acest lucru. Ar fi foarte important ca o, o, o informație care deja a fost dezvăluită să fie reutilizată de către opinia publică. Mulțumesc! Nu cred că uh, au fost întrebări directe, deci nu e nevoie de răspunsuri. Mai avem încă 3 minute și jumătate pentru concluzii din partea raportorilor. Heidi Hautala este raportor Uh, pentru raportul anual cu privire la punerea în aplicare a regulamentului 1049 și Aneli Iatenmachi este co-raportor împreună cu mine uh, pentru revizuirea acestui regulament. Dacă nu sunteți la curent, aș dori să vă informez că va fi o conferință de presă pe această temă și pe intervențiile din această dimineață la ora 13.30, dacă nu mă înșel, mi se confirmă, da, 13.30 la locul obișnuit și Cred că ar fi o dovadă de lipsă de politețe dacă nu aș mulțumi secretariatului tuturor angajaților care au depus eforturi imense pentru ca această audiere să aibă loc. Aș dori să mulțumesc și uh, secretariatului grupurilor politice și uh, uh, secretariatului deputaților. Deci aș dori să îi aplaudăm pentru a le mulțumi. încheiere, uh, câteva observații din partea mea, foarte pe scurt. Cei care au spus că uh, reformarea uh, e singura măsură pe care ar trebui să o luăm după amendarea acestui regulament, dacă, ca și când nu am fi avut atâtea reuniuni în Comisia Libe o simplă reformare, s-a văzut în această dimineață, sau toată această uh, negociere de nuanță cu, uh, odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, uh, e o chestiune foarte complexă și e o adevărată insultă la democrația participativă. Iată concluzia mea și aș, da să, aș dori să-i dau cuvântul doamnei Iatenmachi. Mulțumesc, Michael. nu prea mai am sfaturi sau uh, uh, declarații pline de înțelepciune pe care pot să le fac decât uh, intervențiile din această dimineață, însă două aspecte. Încă mai avem încă multe de făcut pentru a ajunge la o democrație veritabilă și la transparența adevărată în Europeană, la nivel european și o uh, altă observație poate mai utilă, poftă bună. Mulțumim. Heidi. Mulțumesc și eu. Această audiere cred că a meritat să fie organizată. Raportorii, uh, echipa raportorilor a uh, primit uh, multe contribuții pentru aspecte la care s-au gândit de mult. Așa cum a spus și Michael, eu mă ocup de aspectele practice și e, un, e, e o muncă imensă uh, să examinezi, să vezi cum uh, societatea civilă a făcut aceste solicitări de acces la documente și cum a fost uh, refuzată, pe ce motive, uh, care au fost cererile oficiale, care au fost și ele respinse și care au ajuns la Curtea de Justiție și, dacă nu, la Ombudsman. Și trebuie să mă bazez pe experiența lor pentru ca eu să vin cu propuneri la felul în care regulamentul e pus în aplicare. Și bineînțeles, există o legătură directă cu felul în care regulamentul va fi modificat pentru a respecta în proporție de 100% temeiul juridic din Tratatul de la Lisabona. Iată, acum sunt mai conștientă de faptul că întârzierile în ce privește solicitările reprezintă o problemă, s-a spus de mai multe ori și chestiunea părții terțe trebuie și abordată, pentru că e o rușine că de la uh, an la an, de la zeci de ani la zece ani, ne confruntăm cu aceleași problemă și statele membre se comportă ca și când nu ar face parte din instituțiile europene, ca și când nu ar forma o instituție europeană. E revoltător. Și apoi această chestiune a spațiului de reflexie. Am discutat-o deja de 15 ani încoace și am ajuns întrucâtva la o soluție. Uh, poate ar fi mai bine să facem ce a propus ombudsmanul, respectiv ca scutirile să nu fie definite prea strict. Trebuie să ne gândim la o definiție adecvată nu numai pentru spațiul de reflexie, ci și pentru alte aspecte. Mai sunt și alte chestiuni interesante, accesul la documente internaționale. M-am bucurat să aud intervenția Serviciului de Acțiune Externă. Poate că avem noi posibilități pentru a redeschide uh, relațiile externe. Uh, referitor la agenții, noile agenții sunt destul de deschide, chiar Frontex am constatat. Uh, ați, domnule Sacări Voronsel, ați făcut uh, parte din uh, grupul de reflexie. Președintele, haide, ai un minut la dispoziție. Tot timpul spunem că Finlanda și Suedia au accesul public la documente din 1766. Ne bucurăm cu această tradiție multiseculară și ne bucurăm că multe elemente au fost preluate de către instituțiile europene. Deci m-am bucurat să-l au, să aud pe reprezentanții Frontex, Euroto, Europol și în legătură cu chestiunea bazelor de date, trebuie să revenim la ea, dar lista excepțiilor acoperă situația pe care o descrieți dumneavoastră. Nimeni nu dorește să pună în pericol operațiunile Europort, dar încă dorim să știm cum, care este mentalitatea al Europort. Mulțumesc pentru răbdare, domnule coraportor. Mulțumim și noi. Mulțumim interpreților. Terminăm în această notă să citez o, o hotărâre. Consiliul are reprezentanți de încredere. Iată care a fost avizul. Dacă publicarea pozițiilor se face, s-ar crea confuzie. Reprezentantul Consiliului a adăugat cum ar putea Consiliul să fie considerat sincer și deschis dacă tot timpul se teme că considerațiile sale pe o temă ar putea fi publice. Iată câtă sinceritate. Uh, poftă bună și mulțumesc pentru prezență.